Uh, um, Doamnelor și domnilor, v-aș ruga să găsiți un loc pentru că avem uh, un panel de vorbitori, distinși vorbitori, care abia așteaptă să intre în dialog cu dumneavoastră. Așadar, v-aș ruga să putem începe. Cred că sunt suficiente locuri pentru toată lumea. Văd uh, multe persoane interesante și interesate din uh, lumea comerțului cu amănuntului. Bun venit uh, tuturor și în mod special aș dori să îi urez bun venit doamnei ministru Nori Chiene, din partea președinției lituaniene. Bun venit și, bineînțeles, um, îi urăm bun venit și domnului comisar Michel Barnier, care este de regulă un participant foarte activ la întâlnirile noastre. Așadar. Uh, so anyway, um, let's um, Uh, let's just... Permiteți-mi să fac câteva observații introductive. Cred că toată lumea prezentă și am uitat să le urez bun venit și celor care ne ascultă uh, pe internet. Deci bun venit și acestora. Și asta și datorită faptului că luna aceasta este luna pieței unice și am avut o serie de conversații video pe această temă cu diferite persoane, una dintre ele miercuri. Și aceasta este urmarea unor eforturi îndelungate ale acestei comisii pentru a sublinia importanța unei piețe unice bine dezvoltate noi considerăm că în cadrul acestei piețe industria cu amănuntul joacă un rol extrem de important și de asemenea și din perspectiva protecției consumatorilor, pentru că deseori consumatorii au un prim contact cu produsele pe care doresc să le cumpere prin lanțurile de retail și așa își uh, stabilesc opțiunile. La fel de important însă este și rolul organizațiilor de furnizori pentru lanțul de desfacere cu amănuntul în ceea ce privește sistemele, gestiunea lanțului de aprovizionare, procesul de aprovizionare, menținerea calității și, de asemenea, revine și un rol în ceea ce privește supravegherea pieții și siguranța produselor. Iată, deci, că comisia noastră are un impact și asupra sectorului de desfacere cu amănuntul. De aceea am și vrut să organizăm această masă rotundă care poartă titlul uh, pentru o piață cu amănuntul mai eficientă și mai competitivă în Europa și aș dori să îi mulțumesc în mod special doamnei Corața Bild, care ni s-a alăturat aici la prezidiu pentru că dânsa a redactat primul uh, nostru raport pe această temă și de asemenea îi mulțumesc și lui Denis de Young care continuă această muncă și de asemenea le mulțumesc uh, și raportorilor din umbră care se ocupă de această temă. Iată deci că avem și aceste lucrări în pregătire. Ideea acestei mese rotunde a fost de a reuni diferiți actori și vom discuta două teme cheie, îndepărtarea obstacolelor, realizarea libertății de mișcare și a libertății de uh, <clears throat> așezare și apoi ne vom uh, ocupa și de uh, business to business și de relațiile comerciale aferente. Și în acest sens există și o carte verde a Comisiei. Bun venit uh, și Andrei Raven care va avea și dânsa posibilitatea să intervine mai târziu din partea Comisiei. Iată deci formatul uh, discuțiilor noastre și uh, acest lucru reafirmă și angajamentul Comisiei noastre de a căuta soluții noi. Și mulțumim și Terezei pentru implicarea în organizare din partea secretariatului. De asemenea, se pot face comentarii pe internet și prin intermediul Twitter și puteți încerca și dumneavoastră să vedeți uh, dacă apar pe ecran. Apoi, în funcție de cum decurge sesiunea de întrebări și răspunsuri, Sper că vom avea timp să invităm și alți participanți din uh, să intervină. Puteți încerca să-mi atrageți uh, atenția și vom încerca să includem pe lista de vorbitori uh, pe cât mai multe persoane. Iată care au fost anunțurile organizatorice și vă propun acum să trecem direct la cuvintele de introducere Ana Maria ne va vorbi timp de 5 minute. Vreți să dăm drumul și la cronometru? Și apoi A, nu, doamna ministru va vorbi la final. Domnul Michel Barnier va vorbi după doamna Bild și apoi domnul De Jong, după care vom trece la experții prezenți, pe care îi salut și pe care îi voi prezenta pe măsură ce le voi da cuvântul. Îmi cer scuze pentru această introducere destul de lungă. Ana Maria e cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc în special pentru susținerea uh, pe care ne-a arătat-o de-a lungul anilor. Aș dori și eu să le urez bun venit uh, domnului comisar Barnier, doamnei ministru și tuturor celor care timp de ani de zile au muncit pentru a aduce sistemul de desfacere cu amănuntul pe piața unică din Europa ca motor al competitivității și a creierii de locuri de muncă. Vă pot spune că mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm această masă rotundă astăzi. Este un semn și cred că cu toții suntem de acord că noi suntem cu toții angajați să colaborăm Parlament, Consiliu, Comisie pentru ca desfacerea cu amănuțul să rămână o prioritate pe agenda politică cât timp va fi nevoie, pentru că este un sector care are nevoie de toată atenția noastră și puteți vedea și acest, acest dialog ca un forum în care să puteți comunica cu noi, să ne spuneți ce ați realizat, să vedem ce putem face împreună pentru că noi ne-am angajat să obținem libertatea de mișcare pentru ca uh, legislația în domeniul pieței unice să fie implementată, să îndepărtăm obstacolele, restricțiile, astfel încât dumneavoastră să aveți acces la 500 de milioane de oameni, iar aceștia la rândul lor să aibă acces la serviciile și produsele dumneavoastră. Uh, de asemenea, ne angajăm să ne asumăm răspundere, răspundere și ecologică și corectitudine. Vrem să arătăm că este posibil să intri în competiție în mod loial. Săptămâna trecută a fost s-a înregistrat un pas uh, foarte important înainte, un pas istoric, aș spune, și părțile implicate au uh, aniversat semnarea de către managerii din lanțul de aprovizionare a unei inițiative voluntare, o platformă care să se ocupe de relațiile contractuale și mă bucur că și prietenii noștri din sectorul agricol sunt prezenți astăzi aici. Aștept cu interes și opiniile dumneavoastră. Înțeleg că mai sunt multe preocupări care trebuie adresate și doresc să încurajez pe toată lumea să continue negocierile, să colaboreze cu Comisia pentru evaluarea de impact și să se implice astfel încât să putem găsi o soluție împreună. Domnule președinte, aș dori să mă opresc aici pentru că cred că e important să avem și timp de dezbateri. E o rugăminte care vă adresez și dumneavoastră și sper că vom avea un dialog cât se poate de deschis. Mulțumesc foarte mult! După cum vedeți, iată și prima înregistrare a noastră pe uh, Twitter. Așadar, mulțumesc încă o dată pentru introducere și acum îmi face plăcere să-i dau cuvântul domnului comisar Barnier. Și mai adaug că a fost o întreprindere comună uh, acest uh, dialog inițiat uh, de noi, dar și de Comisie. Vă rog, aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, Malcolm. Stimate domnule președinte, bună ziua tuturor. Din multe motive mă bucur că astăzi pot participa cel puțin la deschiderea acestei mese rotunde, acestui forum, care este forumul dumneavoastră pentru a vă exprima criticile, ideile, propunerile uh, la invitația lui Malcolm Harbour și a doamnei Corața Bild. Doresc să salut tenacitatea dânsei și implicarea dânsei pentru ca acest subiect să rămână în prim planul actualității. Nu e ușor, este un subiect dificil și important. Doresc să o salut uh, și pe doamna ministru din Lituania atât de activă pe uh, chestiuni legate de piața internă și salut întreaga președinție lituaniană. Doresc să-i salut pe deputați, mai ales pe domnul Ion, care va lua cuvântul uh, mai târziu. După cum a spus domnul președinte Malcolm Harbour, Vorbind de luna pieței unice, um, luni s-a deschis această lună de dezbateri publice cu ajutorul internetului Comisia Europeană a, dorește să asculte idei, critici uh, în legătură cu funcționarea pieței interne, conform unui sistem bottom-up de jos în sus um, din uh, statele membre. Avem platforme în 24 de limbi, iată o premieră pentru a nu incomoda pe nimeni uh, din cauze lingvistice. Și în fiecare săptămână pe teme cum ar fi investițiile și ocuparea, drepturile sociale, piața unică digitală și relațiile dintre cetățeni și bănci. vom dezbate împreună și mă bucur, Ana Maria, că forumul de astăzi se regăsește în această lună de dialog, care nu are doar rolul de a explica ce a făcut Comisia bine și util um, Nu să spunem că Comisia Europeană face totul bine și frumos, dar uneori e prost înțeleasă. Uh, acest lucru, bineînțeles, uh, sau uh, Parlamentul și, și Consiliul ne îmbunătățesc textele, nu-i așa? Dar obiectivul este și de a fi contraziși, de a ne permite să ne ameliorăm. Noi nu le știm pe toate, nu pretind că le știm pe toate și trebuie să deschidem dezbaterea. Dar dincolo de luna pieței unice, în momentul actual încă nu am ieșit din criza economică sau din crizele economice, chiar dacă am uh, muncit mult pentru a pune Europa din nou pe roate, uh, pe roți paralele uh, și nu care pleacă fiecare în altă direcție. am făcut anumite lucruri, s-a îmbunătățit guvernanța zonei euro, fiecare țară a încercat să-și îmbunătățească situația finanțelor publice. De aceea, bazele economiilor, economiei sunt acum mai solide, mai sănătoase și trenul este pe cale să pornească din nou la drum. Dar astăzi luptăm lupta competitivității, creșterii și locului de muncă pentru cetățeni. Și în această luptă a competitivității și a creșterii și a ă, locurilor de muncă, cred că fiecare cetățean e necesar, fiecare întreprindere e necesară și fiecare teritoriu e necesar. Și acestea fiind spuse, sectorul economic despre care discutăm astăzi ă, este foarte important pentru că reprezintă 6 milioane de IMM-uri. Uh, uneori uh, sunt și întreprinderi mari, dar majoritatea sunt de întreprinderi mici și reprezintă peste 18 milioane de locuri de muncă, fiecare cetățean, fiecare întreprindere, fie în fiecare teritoriu. Și acest sector a fost motor al creșterii noastre și poate, trebuie să rămână așa și uh, chiar să se consolideze. Nu putem ignora nici noi de provocări cu care se confruntă aceste întreprinderi și sectoare tradiționale, printre care um, se numără provocările legate de comerțul electronic. Trebuie să sprijinim acest sector ținând cont de principiul esențiale. Comercianții în detai sunt mai mult decât, mult mai mult decât o simplă interfață între producător și consumator și uh, Tocmai de aceea am lansat în numele Comisiei Europene în ianuarie planul nostru de acțiune pentru comerțul în detai pentru comerțul cu amănântul, bazându-ne și pe propunerele doamnei Corața Bild, propunând piste uh, de gândire pentru competiția competitivității în acest sector sau modalități de a trece de anumite, um, de anumite obstacole. Am analizat planul nostru și uh, grupul de lucru privind comerțul cu amănântul uh, va îmbunătăți această strategie. Grupul va fi constituit în curând și se va reuni pentru prima dată în decembrie pentru a oferi comisiei uh, o evaluare critică a propunerilor și orientărilor noastre. Permiteți-mi să spun că masa rotundă pe care o deschidem astăzi, acest grup de lucru la nivel înalt privind competitivitatea în comerțul cu amănuntul, care va fi creat în curând, cât și forumul la nivel înalt privind uh, lanțul de aprovizionare cu alimente sunt uh, structuri care nu au fost create pentru instituții. Instituțiile sunt în serviciul economiei. Încearcă să facă propuni, să adopte legi care împreună creează ecosistemul cel mai favorabil posibil pentru actorii economici, pentru întreprinderi și pentru consumatori. Aceste forumuri sunt deci create pentru consumatori, pentru comercianții în detalii și pentru furnizori pentru ca împreună să poată să funcționeze mai bine, depășind anumite dificultăți. Iată de ce activitatea acestor forumuri va fi complementară și va contribui la îmbunătățirea locului fiecăruia în lanțul de aprovizionare pe piața unică. Citând aceste forumuri și contribuții, nu uit nici ceea ce a făcut Denis de Young prezent astăzi, căruia îi mulțumesc și a adus o contribuție esențială la a ne permite să înțelegem bine acest sector și ce trebuie să facem pentru el în viitor. În legătură cu aspectele mai delicate, pentru că până am prezentat până acum cadrul, dar acum doresc să menționez problemele care sunt de rezolvat practicile comerciale neloiale este probabil chestiunea cea mai delicată de um, rezolvat. Consultarea pe care am uh, lansat-o cu Cartea Verde uh, ne-a dus multe informații legătură cu practicile comerciale neloiale și un lucru e clar. Nimeni nu contestă faptul că ele există. Există și sunt grave nici comercianții în detai nu spun că nu există și că nu sunt grave și nici furnizorii. Există polemici și dezbateri în legătură cu frecvența acestor practici, efectele lor și uh, o analiză diferită în legătură cu modul de a le reduce sau de a lupta împotriva lor. Furnizorii și practic toți comercianții în detai au uh, uh, recunoscut utilitatea a ceea ce facem și a schimbului de bune practici. Anumiți furnizori, cum ar fi agricultorii, producătorii, IMM-urile, cer, pe lângă această inițiativă voluntară, crearea de autorități independente așa cum există uh, în mai multe țări și funcționează bine, de aceea autorități independente care să vegheze la bună aplicare a regulilor de bună conduită cu uh, prerogative de anchetă și care pot accepta plângeri confidențiale. Bineînțeles, sunt foarte interesat de evaluarea acestor evaluările acestor autorități independente acolo unde există, pentru că eu cred că este o idee bună să avem așa ceva peste tot. Este sigur de asemenea că inițiativa voluntară are un rol de jucat. Am constatat că multe întreprinderi și-au luat angajamente în cadrul acestei inițiative, au investit resurse uh, importante pentru ca ea să funcționeze bine. E o veste bună, dar există și alte provocări. Cei care au aderat la această inițiativă, pentru ca ea să fie credibilă, trebuie să provină din sectoare de diferite mărimi, să reprezintă o masă critică de operatori din toate statele membre și să reprezinte toate elementele lanțului de aprovizionare uh, și nu e cazul. Nu este așa, chiar dacă mulți au aderat la această inițiativă. Mai trebuie să facem încă eforturi pentru că cei care aderă la ea să fie uh, reprezentativi pentru această diversitate. Uh, la diversitate uh, la nivel de țări și la nivel de sectoare de producție sau de transformare. Um, agricultorii care prin munca lor aduc elemente majore ale consumului, nu sunt, n-au încă încredere în această inițiativă. Și sper că vom putea crea această încredere în sectorul agricol, pentru că eu cred că această inițiativă uh, nu poate fi credibilă dacă sectorul agricol nu participă. Pentru a fi eficace, această inițiativă trebuie să devină o realitate concretă la nivel național. Pentru asta, complementaritatea cu inițiativele voluntare naționale unde ele există și crearea de platforme naționale dacă unde nu există sunt elemente importante pentru a completa cadrul european. Doamnelor și domnilor, trebuie ca un lucru să fie clar. Eforturile pentru a lupta împotriva practicilor neloiale nu se vor termina odată cu uh, crearea acestui uh, inițiative voluntare chiar credibile. Noi trebuie să luptăm în continuare cu intransigență, fără complezență, practicile neloiale. Deci inițiativa este o soluție importantă, dar nu trebuie să ne oprim aici. Actorii care stau la originea acestei inițiative, Comisia, statele membre, mai au multe de făcut și Poate va trebui să consolidăm această inițiativă pentru a asigura respectarea regulilor prin de că, ă, care să fie realizată de autorități independente, așa cum se întâmplă în anumite țări. Deci, întrebarea nu este dacă cea mai bună cale este autoreglementarea sau legiferarea. Eu, unul, vreau ca lucrurile să meargă, să funcționeze. Am încredere în această inițiativă voluntară. I-am spus de multe ori Anei Maria că un contract e mai bun decât o constrângere, un joc de cuvinte în franceză, dar nu doresc să vină noua comisie, nu aștept să vină noua comisie sau noul parlament pentru a verifica dacă contractul funcționează, dacă e credibil, sprijinit de suficient de mulți actori economici sau nu. Deci, momentul adevărului va veni și la momentul adevărului voi fi acolo să trag învățămintele și pentru a face recomandări la Comisia Europeană dacă calea contractuală aceea a inițiativei voluntare funcționează așa cum sper că va funcționa sau nu funcționează. Am uh, început să facem și o analiză de impact și pe această bază vom lua o decizie în acest an în legătură cu cea mai bună cale de urmat. Încă o dată, uh, nu este sfârșitul eforturilor noastre în legătură cu uh, acest aspect. Iată care este starea mea de spirit și cea a colegilor mei și vreau să vă spun că, chiar dacă trebuie să vă părăsesc în curând, Direcția Generală pentru Piața Internă, cabinetul meu, Um, sunt, este reprezentat, întreaga echipă care se ocupă de aceste subiecte va rămâne, uh, va rămâne prezentă în sală pentru a vă răspunde numele Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Good. Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnule Barnier, pentru faptul că ne v-ați alăturat și pentru leadership de care dați dovadă la nivelul Comisiei în susținerea inițiativelor noastre. Iată deci un bun exemplu pentru o bună colaborare între Parlament și Comisie pentru a face ca lucrurile să meargă mai departe. În Vă spuneam că avem o serie de vorbitori și l-am menționat și pe Denis de Young, înainte. Am să vă acord acum 5 uh, minute pentru a vă prezenta pe scurt uh, raportul de care spuneam că vă ocupați. Mulțumesc foarte mult, Malcolm. Am să încep cu o mărturisire. Ca și copil, mă jucam deja cu un magazin virtual pe care îl creasem, uh, nu era pe calculator la vremea aia, ci pe hârtie și era fascinant pentru mine să dețin un vânzător, să dețin un magazin. Trebuia să știu cât, cu cât trebuie să te aprovizionezi pe măsură ce vinzi. Deci un proces foarte fascinant mi se părea mie. Și De asemenea, tot în acel uh, joc uh, erau diferiți factori externi care influențau mersul lucrurilor. De exemplu, uh, dacă era frig afară, oamenii se îmbolnăveau, scădeau vânzările. De aceea, de pe atunci, interesul spre, spre acest domeniu și e important, aș spune, să te intereseze și ce în jurul tău, în jurul afacerii tale și mă bucur că am avut ocazia să mă ocup de acest raport. Practic, o reluare a muncii anterioare a doamnei Corața Bild, pentru că sectorul de retail e foarte important pentru economie. Știm cu toții care sunt cifrele în ceea ce privește PIB-ul, șomajul, creșterea. Dar, în același timp, există și un mare social, economic, cultural pentru că sectorul desfacerii cu amănuntul a dus la computerizare este în continuare un loc de întâlnire în societate. Și plecând de la acest lucru, am crezut că ar trebui să recunoaștem pe lângă valoarea economică și valoarea socială și culturală. Și în special aici valoarea magazinelor mai mici, a celor independente, care își mai asumă riscuri, în special în vremuri de criză, au uh, o luptă continuă și trebuie să aibă tot felul de competențe, dar reprezintă un factor important pentru localitatea în care se află respectivul magazin. Recunoscând această valoare, am încercat să uh, uh, analizez, uh, și asta este tema raportului de fapt, ce a inclus uh, Comisia în planul său de acțiune pentru comerțul cu amănuntul. Și au fost uh, enumerate aici foarte multe idei bune. Două aspecte însă mi se pare mie nu au fost uh, menționate și care ar putea, în opinia mea, completa planul de acțiune. Mulți retaileri mi-au spus că nu se face trimitere la criza cu care se confruntă multe dintre magazinele mici, multe intră în faliment și dispar și, de asemenea, trebuie să ne gândim cum anume am putea contracara această tendință a închiderii magazinelor. Și apoi, cred că tot în planul de acțiune în ceea ce privește comerțul cu amănuntul, ar trebui să ne gândim și la care este poziția magazinelor tradiționale pe piața de retail, cum uh, salvăm aceste magazine tradiționale, cum salvăm centrele orașelor. Și știu că trebuie să fim vigilenți față de protecționism, dar pe de altă parte trebuie să și respectăm valoarea socială a magazinelor și Uh, autoritățile regionale și locale ar trebui să poată face ceva pentru a salva aceste magazine. Iată, deci, uh, pe scurt, uh, în sinteză, tema raportului meu, la care se mai adaugă și practicile neloiale, pentru că avem, pe de o parte, Uh, retailerii și, pe de altă parte, furnizorii în acest lanț de aprovizionare. Și sunt perfect de acord cu ceea ce spunea și domnul comisar Barnier, cum că e mai bine să lucrezi pe baza unei bune înțelegeri cu niște reguli clare decât cu niște, decât cu reglementări, îmi cer scuze. Și de aceea, în raportul meu, nu vin să propun uh, legislație nouă, pentru că Există și alte tipuri de inițiative. Acestea fiind spuse, sunt uh, uh, trebuie ca această inițiativă de care vorbeați dumneavoastră să uh, beneficieze de sprijinul unui număr cât mai mare de actori și, pe de altă parte, contează și partea de implementare, așa cum spune și Comisia. În această săptămână traversăm o situație de criză în Olanda, pentru că supermarketurile au început un fel de război al prețurilor. Se pot bucura consumatorii pentru că e mai ieftin. Dar, în același timp, mai multe supermarketuri au comunicat furnizorilor lor că noi nu, a, nu vom plăti prețul acestei bătălii uh, de preț. Faceți dumneavoastră Furnizorii așadar trebuie să preia această parte, ceea ce este complet inacceptabil. atunci când ne gândim și la regulile care sunt uh, prevăzute și în inițiativa voluntară, care vorbește de reguli practici și practici comerciale loiale. Însă partea de implementare lipsește. Acum, sigur, la noi, guvernul încearcă să medieze între Uh, supermarketuri și furnizori. Deci ce a început printr-o inițiativă voluntară devine acum obiectul atenției guvernamentale. De aceea am vrut să atrag atenția, să trag un semnal de alarmă și să subliniez încă o dată, așa cum spunea și domnul comisar Barnier, că aplicarea este importantă și va trebui să poate să reanalizăm mecanismele dacă această inițiativă voluntară uh, nu va <clears throat> fi eficientă. Mulțumesc. Uh, well, thank you very much, uh, indeed. Uh. Mulțumesc foarte mult, Denis. Iar raportul dumneavoastră, dacă nu mă înșel, îl vom vota în orice caz, în funcție de cum vor evolua discuțiile, în principiu înainte de Crăciun, da? Bun. Acum, având în vedere că am început să explicăm fundalul, acum ne vom întoarce înspre experții noștri. Ideea fiind cum anume să putem înlătura obstacolele pe această piață. Această masă rotundă este consacrată felului în care putem îmbunătăți comerțul cu amănuntul pentru toți actorii. Aici nu vorbim despre o legislație nouă, ci vorbim despre căile posibile care ne-ar permite o îmbunătățire a situației actuale. Și acum să vedem ce vă spune experții, ce anume trebuie să facem. Avem trei participanți cu puncte de vedere diferite, cu poziții diferite. Mai întâi Jerome Medie, care este secretar general al uh, firmei Carrefour, și care a fost foarte, foarte implicat pe acest subiect de mulți ani de zile. Cred că a fost unul dintre primii care a venit în comisia noastră pentru a participa la astfel de dezbateri. Apoi o vom avea pe doamna Gunila Almgrem, președintă a Ueampm. E vorba de o organizație care reunește reprezentanți ai IMM-urilor care sunt active în calitate de furnizori și, în final, îl vom avea pe domnul Gregor Wojciech, fost director al firmei Allegro și care este foarte activ în tot ceea ce privește comerțul online, pe internet. Și vom vedea cum anume acest comerț cu amănuntul pe internet poate reprezenta un element diferit și care este răspunsul nostru față de acest lucru. Fiecare va avea cam câte 10 minute la dispoziție și așteptăm cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră, după care vom avea o ședință de întrebări, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Are cuvântul mai întâi domnul Jérôme Bédier. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în numele firmei Carrefour, să vă spun că salutăm această inițiativă și anume organizarea acestei mese rotunde pentru că pentru sectorul nostru, pentru întreprinderea noastră este un element deosebit de important. Această posibilitate de a ne exprima în calitate de sector care sunt îngrijorările noastre și asta într-un context de Uniune Europeană. Foarte pe scurt, în ceea ce privește Carrefour. E o întreprindere pe care cu siguranță o cunoașteți. Carrefour este un grup care este multiformat și multilocal. Are magazinele au dimensiuni foarte diferite, supermarketuri, dar și magazine mici de proximitate și magazine online. Deci, după cum vedeți, suntem uh, foarte diversificați și suntem și multilocali în sensul că acționăm pe tot teritoriul în funcție de nevoile clienților locali. Din punctul nostru de vedere, Europa se află în, este inima pieței noastre. Avem 40% din cifra noastră de afaceri în Franța și restul în Europa. Dincolo de Franța mai suntem prezenți în Belgia, în Spania, în Italia, în România, în Polonia și avem o franciză și în Grecia. Încă de la bun început aș dori să mă refer la ocupare, despre care vorbea și domnul uh, Barnier. Noi avem 360.000 de colaboratori. Și avem peste 200 de mii în Europa. În Franța, în total, avem 110 mii. Deci credem noi că suntem primul angajator privat pe teritoriul național. Și suntem pe deplin convinși că viitorul afacerilor noastre trebuie să țină seama și de concurența ce se instalează, comparativ cu magazinele online. Dacă magazinele noastre reușesc să ofere servicii și vor avea capacitățile necesare pentru a oferi clienților noștri acele servicii de care au nevoie, acest lucru se va face doar dacă vom avea posibilitatea să creăm locuri de muncă. Avem ucenici, spre exemplu, în magazinele noastre de carne, încercăm să creăm locuri de muncă. Acest lucru reprezintă un element vital, este una dintre preocupările noastre primordiale. E nevoie de un cadru de funcționare care să ne permită această posibilitate de creare de locuri de muncă fără de care vom ajunge într-o situație, cum am cunoscut în trecut, o situație de stres al productivității. Și e adevărat că de multe ori a existat acest reflex, mai ales din partea oamenilor politici, pentru a explica faptul că noi trebuia să contribuim la spărirea puterii de cumpărare, etc., etc., într-adevăr. Dar în același timp se crea simultan și un stres al productivității. Și am să mă refer la asta. Vreau să ies, ieșim uh, din această logică a prețului celui mai scăzut. Trebuie să găsim modalități de a face acest lucru. Trebuie să, uh, dacă ni se cere pe de o parte, să scădem prețurile și să uh, plătim cât mai bine furnizorii, uh, nu știu cum am putea să ajungem să îmbinăm armonios aceste două elemente. Ne putem pune întrebarea care sunt obstacolele care pot rămâne în continuare și care ne-ar împiedica să dezvoltăm comerțul cu amănuntul la nivel european. Aș dori să subliniez munca deosebit de importantă ce a fost realizată deja de câțiva ani de zile și chiar și recent pentru a ușura felul în care funcționează piața internă. A fost o adevărată luptă permanentă și adevărat că această luptă permanentă a modificat total situația și ne permite nouă astăzi să ne facem munca în diferite țări europene fără să întâmpinăm prea multe uh, dificultăți. Cu toate acestea, Rămân în continuare câteva subiecte arzătoare. Uh, perspectivele, de asemenea, ar trebui poate să mă refer la ele. În mare sunt trei subiecte. Produsele, reglementarea produselor, apoi subiectele de fiscalitate și regulile comerțului. Iată cele trei subiecte asupra cărora s-ar putea, într-un fel sau altul, să existe dificultăți de comunicare și de punere în practică. Acum, în ceea ce privește produsele, Noi avem anumite domenii în care ar fi interesant să putem aprofunda dezbaterea. Există un subiect destul de vechi și anume teritoriul, care încă nu e un subiect rezolvat. Pentru că de multe ori suntem, mai ales când discutăm cu furnizori la nivel internațional, suntem supuși unor restricții și am vrea să avem mai multă libertate, mai multă marjă de manevră. Și apoi mai există și o serie întreagă de regulamente tehnice în ceea ce privește produsele alimentare și nealimentare, care în momentul de față încă nu sunt armonizate. Știm că și asta e o bătălie, o luptă. Există de multe ori regulamente noi, cum ar fi, spre exemplu, RICI, care, vor, uh, care duc la apariția noi exigențe de armonizare. Și așa că ar fi mai bine să armonizăm lucrurile. Apoi, un al doilea aspect reprezintă etichetarea referitor la produse. Și asta e un element important. Ar trebui să existe o indicație clară la nivel european în acest sens. Suntem de părere, pentru a mă referi la două subiecte de actualitate, spre exemplu, etichetarea produselor pe bază de carne, produse industriale, ar trebui ca Europa să ia o decizie, o decizie rapid. Iar noi, recomandarea noastră ar fi ca toate ingredientele care reprezintă peste 50% din produsul respectiv sau care au o preponderență semnificativă, spre exemplu, lasagne cu carne de vită, Uh, e bine, să știm exact care este originea cărnii respective. De asemenea, suntem de părere că în ceea ce privește produsele nealimentare, fără a introduce neapărat o obligație de identificare sistematică, Bruxelles ar trebui să fie sigur că felul în care uh, marcajele de origine sunt făcute se este um, armonizat la nivel european. Pentru că avem aici un sistem de marcaj în Franța, altul în Germania, altul în Italia și ar trebui să avem o bază comună, pentru că aici situațiile sunt foarte discrepante între diferitele țări. Apoi, un alt aspect. Acțiunile colective. Acestea fac parte din, uh, din câștigurile pe care le-a avut consumatorul european, însă ne îngrijorează faptul că apar tot felul de reglementări în ceea ce privește aceste acțiuni colective care sunt foarte disparate de la o țară la alta și ar trebui să menținem aici spiritul comunitar. Acum, în ceea ce privește fiscalitatea, cel de-al doilea punct. Avem aici niște subiecte care sunt diferențiate în intern în funcție de fiecare țară. Un exemplu, un exemplu foarte bine cunoscut. Spre exemplu, în Spania există o taxă pentru anumite magazine, anumite dimensiuni, deci cu începere de la o anumită dimensiune și până la urma urmei se ajunge la un rezultat în care actorii care vin din străinătate, spre exemplu Carrefour, care plătește 43% din taxă, sunt cei mai penalizați, pentru că cei venind din afară intră direct în această categorie. Deci asta e o legislație națională care îmi se pare un obstacol la uh, funcțio- buna funcționare la nivel european. Un alt aspect de fiscalitate, o altă problemă o repre- reprezintă Uh, um, fidelitatea față de furnizori în momentul în care avem o concurență pe internet. Există tot felul de taxe diverse și diferite, taxe funciare, taxe de tot felul pentru activități banale. Și iată că acum, pe internet, există acest comerț online care nu plătește taxe, taxe care de multe ori sunt superioare impozitelor pe care le plătim în calitate de întreprindere și care pe veniturile întreprinderilor noastre, având în vedere localizarea, e bine, aceste comerțuri online plătesc mai puține, mai puține uh, taxe. Și de multe ori suntem penalizați. Am devenit astfel un comerț tradițional. Apoi, un alt subiect destul de complicat, dar deosebit de important, și rămâne în continuare un obiectiv pentru noi, reprezintă deci chestiunea fiscalității, care în continuare este o chestiune deschisă și toate avantajele pe care le-am putea obține în acest domeniu ar fi avantaje utile. Acum, al treilea punct, reglementarea comerțului. Europa a avansat pe acest subiect pentru că a existat o decizie ce a fost luată în ceea ce privește autorizațiile de deschidere și mai ales interzicerea testelor economice în momentul în care se solicită autorizare de deschidere a unui comerț. Ceea ce este important acum este ca să putem verifica felul în care reglementările comerciale se aplică și să vedem dacă acestea se aplică în mod deschis în fiecare țară, în mod coerent, în așa fel încât să putem ști, spre exemplu, în ceea ce privește orarele magazinelor, să avem o posibilitate de a modifica lucrurile, de a obține o evoluție. Pentru că nu punem sub semnul întrebării bunavoința uh, angajaților, ci ne dorim de asemenea să oferim consumatorilor acele servicii de care au nevoie și, printre altele, și ore de deschidere ale magazinelor care să fie poate diferite de cele pe care le aveam în trecut și cu care erau obișnuiți bunicii și străbunicii noștri. Și, în încheiere, aș dori să insist asupra faptului că ne trebuie un cadru echilibrat pentru internet. Ne bucurăm de asta, ne bucurăm de internet, noi avem activități pe internet, dorim să ne dezvoltăm pe internet. În același timp, nu putem să acceptăm că anumite condiții și anumite derogări sunt acordate și unora și că există anumite condiții neloiale care se instaurează astfel. Spre exemplu, în momentul în care un motor de căutare pe net Trebuie să-l poți utiliza direct, gratuit și uh, să nu trebuiască să explici uh, uh, consumatorului ce și cum. Să-l găsească, să găsească produsul respectiv direct. Mai am un minut, domnule președinte, mai îmi dați un minut, vă rog. Da, vreau doar să le citesc. Câteva elemente vreau să le precizez. Câteva elemente care, din punctul nostru de vedere, reprezentau o viziune dinamică. Cum ar fi? Problemele de proximitate și felul în care evoluează orașele prețul și concepția pe care o avem uh, despre acest raport preț-calitate și, evident, chestiunile de mediu, dar dacă voi avea ocazia să revin în dezbatere, evident, vom referi mai pendelete la aceste aspecte. Uh, I will, there will be questions. Președintele, da, mulțumesc foarte mult. Poate eventual mai târziu o să mai aveți ocazia. Da, e adevărat că o intervenție foarte interesantă, v-ați referit la foarte multe aspecte, la foarte multe puncte și cei care doresc pot să se alăture celor care fac comentarii pe Twitter. Și acum am să o invit pe doamna Almgren să ia cuvântul. Președinte a UEAPM. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, dragi prieteni din uh, IMM-uri, stimați eurodeputați, trebuie să mulțumesc Comisiei IMCO pentru inițiativa sa de a organiza prima masă rotundă privind uh, comerțul cu amănântul, uh, pentru că este un sector foarte important pentru micro-întreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. UEAPME reprezintă 12 milioane de antreprenori din întreaga Uniune Europeană și mulțumim pentru ocazia de a participa la această discu discuție. În program sunt, sunt anunțată ca reprezentant al uh, IMM-urilor uh, uh, active ca furnizori și eu sunt am o, o întreprindere mică activă ca furnizor. Comercianții în detai IMM-uri reprezintă aproximativ 30% din membrii noștri. Mi s-a cerut să comentez uh, îndepărtarea obstacolelor pentru a oferi libertate de mișcare, de stabilire și de alegere. Dar mai întâi trebuie să răspundem la o întrebare preliminară. Ce fel de piață cu dorim în Uniunea Europeană? Nu cred că exagerez când spun că până acum s-a acordat puțină atenție de nivelul european la situația specifică a comercianților mici, independenți. Aceștia sunt uneori prezentați într-un mod destul de negativ. Ce înseamnă o piață cu avânândul mai eficientă în realitate? Dincolo de factorul de economie la scară, care determină eficiența și productivitatea, este clar că formulele de vânzare cu amănuntă oferă mai multe servicii, um, dar nu sunt neapărat cele mai productive. UEAMPE, UEAPM uh, uh, cere de ani de zile inițiative pentru îmbunătățirea uh, funcționării pieței interne. UEAPME cere și mai multă armonizare dar armonizare nu înseamnă, după părerea noastră, să nu se reglementeze deloc. Nu se poate obține libera concurență fără a ne asigura că piața liberă funcționează și că există un echilibru și o posibilitate pentru fiecare actor de pe piață, mic sau mare, să aibă aceeași șansă. Și tocmai asta s-a întâmplat în ultimii ani. Și cer unii încă să se abulească reglementările naționale care au asigurat condiții egale pentru toată lumea, pentru toți agenții economici, mici sau mari, în sectorul cu După punctul, din punct, conform punctului de vedere al UEAPME, um, piața europeană comunântul trebuie să fie un peisaj divers în care consumatorul trebuie să aleagă între lanțurile de magazine multinaționale, magazine ieftine de discount, dar și magazine independente care oferă mai multe servicii. Astfel, nevoie de condiții egale tuturor uh, actorilor de pe piață, Um, interzicându-se vânzarea uh, la prețuri mai scăzute decât costul de producție. De altfel, Curtea de Justiție a acceptat posibilitatea menținerii acestei interziceri. Posibilitatea menținerii acestei interziceri în țările în care există este vitală pentru IMM-uri mai ales în sectorul cu amănântul. Și nu există nicio dovadă că aceste legislații nu sunt eficace, așa cum spun unii. Obiectivul acestei legislații este de a evita ca comerciații mari uh, care pierd, vând în, pier, în uh, pierdere să obțină o poziție dominantă pe piață și după ce a pus presiunea asupra um, furnizorilor IMM um, să-și scadă prețurile, să accepte uh, zile, să, perioade mai lungi um, de plată sau să accepte să facă credit. O altă problemă sunt regulile de planificare urbană și locală. Proximitatea magazinelor care oferă bunuri și servicii esențiale nu sunt importante doar pentru persoanele în vârstă sau mai puțin mobile, ci pentru întregul țesut economic și social din centrul orașelor și din zonele slab populate. Știți cu toții că de la directiva serviciilor încoace, criteriile economice nu pot fi folosite pentru stabilirea întreprinderilor, adică mai ales a supermarketurilor în acest caz. Dar UEAPME este de părere că politicile europene trebuie să respecte principiile, principi, principiile subsidiarită, subsidiarității și ale proporționalității. Nu trebuie să uităm faptul că piețele cu amănuntul sunt uh, piețe locale. Conform UEAPME, Comisia supraestimează importanța Um, cheltuielilor uh, transfrontaliere ale consumatorilor. Nu, acesta este răspunsul pentru a garanta o piață diversă cu amănântul. Deci, anumite motive de interes general, cum ar fi mediul, mediul urban, uh, Uh, viabilitatea uh, centrelor orașelor și a satelor, mobilitate și transport durabile și uh, reguli bune de urbanism pot impune anumite reguli pentru deschiderea acestor magazine și pentru a garanta condiții egale și pentru a garanta o ofertă diversă în detalii. Va fi foarte interesant să vedem studii care uh, analizează impactul centrelor comerciale uh, în uh, centrele tradiționale ale orașelor. Având în vedere diferențele între statele membre și faptul că anumite probleme trebuie abordate, ținându-se cont de situația specifică din statele membre respective, un număr semnificativ de probleme trebuie să continue să fie abordate la nivel de stat membru. Avantajul acestei abordări specifice la nivel de stat membru uneori este mai mare decât posibilul avantaj legat de abolirea așa numitor bariere între piețele naționale, rezolvând aceste probleme la nivel european. De exemplu, reglementările în legătură cu orele de deschidere ale magazinelor trebuie abordate la nivel de stat membru. Aceste lucruri trebuie reglementate la nivel de stat membru. Uh, și atunci vor fi mai puține bariere în uh, comerțul uh, transfrontalieră unora, o minoritate, dar uh, avantajul nu uh, trebuie să nege avantajul de uh, ajustării acestor măsuri la nivel de stat membru. Doamnelor și domnilor, pentru a rămâne competitiv, magazinele mici trebuie să coopereze mai mult. UEAPME este convins că formula francizelor poate oferi multe avantaje pentru comercianții mici, dar există o tendință rândul companiilor de franciză de a impune prevederi inacceptabile Um, comercianților cu amănuntul care sunt permise de regulile de concurență și aplicabile acordurilor verticale. După părerea UEAPME, um, excepția în bloc privind um, acordurile verticale trebuie schimbată astfel. O obligație incompletă trebuie să se limiteze la perioada de contract. Obligația de uh, a nu intra în competiție, mă scuzați, trebuie limitată la perioada de contract. Uh, Um, protecția uh, know-how-ului nu se justifică um, și evaluarea afacerii respective este fixată în momentul uh, um, încheierii contactului. Excepția nu trebuie să se aplice dacă contractul include obligații de cifră de afaceri sau de a cumpăra un anumit număr de bunuri și pentru a respecta timpul. Un lucru de interes pentru comisia dumneavoastră. Există indicații clare că anumiți uh, anumite uh, franșize încearcă să-și protejeze piețele față de uh, lanțurile uh, de magazine, impozând, impunând obligații uh, de a nu intra în competiție de un an sau asigurându-se ca termenul contractului nu corespunde eh, termenului contractului de închiriere. Vă mulțumesc pentru atenție. Good. Oh. Uh, well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Am luat foarte multe notițe la care voi reveni mai târziu. Știu că și Denis a luat notițe pentru că unele aspecte legate de acordurile verticale sunt relevante pentru raportul său. Cu siguranță veți avea um, întrebări mai târziu. Îi dau cuvântul acum lui Gregor Voicer pentru a încheia această primă rundă uh, de experți. Vă rog. It's uh, really a great pleasure for me to be over here and uh, with this uh, short uh, speech I would like to raise what is important to understand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 in a nutshell uh, the allegro group is an e commerce business which is in central and eastern europe. it is a company that has started in one thousand nine hundred and ninety nine and has moved towards și s-a dus în diferite părți, ca de pildă comerțul online uh, și alte segmente și operează în 99 de țări. Mă voi referi și la chestiuni care țin de această parte a experienței și cum funcționează aceste practici în diferite țări. Important este aici că atunci când vorbim despre oportunități pentru sectorul cu amănuntul, nu vorbim doar de piața internă UE cu comerțul electronic, vorbim despre oportunități globale, pentru că ne lipsesc locuri de muncă și dacă ne gândim doar intern, acest lucru nu ne-ar ajuta. Trebuie să fie creștere internă, dar și export în același timp. În Europa avem peste 250 de milioane de oameni care uh, cumpără deja pe internet. Încă mai sunt însă foarte mulți care sunt activi pe internet, dar încă nu cumpără nimic. În Europa, circa 35% este cota de achiziții și pe internet. America 33, 26 Asia, America vreo 20. Deci uh, nu stăm rău la capitolul ăsta, dar mai există niște obstacole în calea noastră. Aceste oportunități de creștere internă și externă trebuie să vină de undeva. Trebuie să stimulăm comerțul cu mărfuri, dar vreau să subliniez și serviciile, pentru că nu e vorba doar despre comerțul cu mărfuri, ci și pentru servicii. Este o mare oportunitate, pentru că de regulă marjele sunt mai ridicate pe acest segment. Pentru a veni acum la lucruri mai concrete. Până la urmă e vorba de competențe, de aptitudini de care e nevoie în această lume nouă. Trebuie să vedem care sunt competențele importante pentru a duce lucrurile mai departe pentru a îndepărta orice fel de barieră și a obține aceste competențe. Este în primul rând vorba de oferta digitală, prezentarea conținutului a ceea ce vrem să oferim consumatorului și ce altor uh, afaceri. Este vorba de experiența consumatorului, a clientului, care trebuie să fie principalul obiectiv, pentru că altfel tranzacția nu va avea loc. Însă, tot ecosistemul până la urmă trebuie să funcționeze plățile pe internet, logistica și mai ales uh, aptitudinile de marketing pe internet, pentru că altfel n-ai cum să ajungi la clienți. Aș dori așadar să spun că și cu o piață în creștere, nu trebuie să ne gândim doar la companiile de internet, ci la faptul că orice companie europeană este de fapt o companie care poate activa pe internet. Și Chiar dacă avem o piață unică, trebuie să dăm curs uh, preferințelor uh, clienților locali. Și credeți-mă, urmărind aceste preferințe în multe locuri, este foarte clar că niciunul dintre modelele de afaceri nu poate fi pur și simplu repetat uh, ca atare, ci trebuie adaptat uh, obiceiurilor clienților locali. Și acest lucru este foarte important de înțeles. Atunci când ne gândim la online și offline, pentru că este una din preocupările uh, actuale, cum că online-ul acum urmează să elimine offline-ul. Important este mobilitatea superioară. Când IBM a făcut o cercetare pentru a vedea de unde provine creșterea, s-a spus că 3,7% vine din vânzări în magazine, 20% din comerț electronic, creștere mult mai ridicată, dar dacă au defalcat uh, comerțul electronic, peste 30% din creștere vine pe partea mobilă. Iată, deci, uh, o punte între mobil și experiența online. Și Iată, astfel am putut uh, efectua niște studii de caz foarte importante. Unul din producătorii de covoare, care deține un lanț de magazine uriaș, spune că 50% din clienți caută uh, pe internet înainte să găs- se ducă în magazine și și-au sporit marjele oferind servicii comune și prin această abordare de comerț electronic au avut o creștere mult mai importantă decât s-ar fi așteptat. Pe de altă parte, însă nu trebuie să credem că lucrurile e normal să fie așa. Trebuie să analizăm în continuare perspective de creștere, să vedem uh, care este disponibilitatea clienților, înțeleg că e momentul să apară și multe legislații și există deja și tind să cred că internetul este unul din sectoarele cele mai reglementate. Să permiteți-mi să mă refer acum puțin și la bariere. Trebuie să susținem eliminarea acestor bariere pentru comerțul transfrontalier, trebuie să tratăm serviciile ca o platformă de creștere, dar trebuie de asemenea să echilibrăm și drepturile consumatorilor. Și aici doresc să subliniez faptul și să enunți ideea unei protecții a datelor bazate pe creștere. Logistica informatică este și un factor cheie pentru creștere, dacă ne uităm. La detaliile armonizării legii poștale, vedem că legea ajută, dar știți cum e, detaliile sunt cele care ne omoară până la urmă. S-a putut reduce prețul coletelor cu 70%, dar uh, acum intervin inspectorii de transport și spun stați un pic că nu faceți numai servicii poștale și servicii de transport, unde vin licența. Apoi, schimburile trebuie să fie bidirecționale pe, între diferitele țări în momentul de față poți să trimiți un pachet de la Londra la Praga sau la Varșovia, dar invers costă de trei ori mai mult. Regulile sunt aceleași, sunt, avem și aceleași avioane. Nu știu cum să mm, soluționăm problema TVA-ului. Știu că este o chestiune importantă, dar pot exista mai multe tehnici în acest sens, dacă am putea să ne mișcăm companiile la nivel transfrontalier. De asemenea, chestiunea plăților trebuie să fie funcțională știm că și băncile și operatorii telefonici încep să joace pe această piață și ei au un lobby mult mai mare. Noi vrem să ne asigurăm de o competiție loială. Iar în ceea ce privește legislația contractelor, problema <clears throat> uh, deseori uh, apare la nivelul formatelor pe hârtie sau electronic. Și vedem asta și în industria turistică, că poți rezerva o călătorie sau un zbor, dar uh, pentru a rezerva o întreagă vacanță îți trebuie un document pe hârtie, ca așa prevede legea. Pentru a echilibra așadar drepturile consumatorilor, trebuie să ne îngrijim de armonizare, dar nu de suprareglementare. IMM-urile nici nu încearcă să facă comerț transfrontalier pentru că se tem de riscuri. Politicile de înapoiere a produselor trebuie să fie specifice pe categorii. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mă refer și la protecția datelor și cu marketing pe internet, logistică pe internet, trebuie să existe și soluții care să nu oprească inovația. Trebuie să ne putem adapta la lumea din jurul nostru, să fim mai flexibili și uh, trebuie să um, creăm profile de consumator pentru a înțelege mai bine nevoile. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Good. Well, um, thank you all very much. We've been keeping on. Mulțumesc foarte mult. Um, am ascultat cu atenție ce spunea lumea pe Twitter. Unii au spus că ar vrea să știe care sunt constrângerile vis-a-vis -vis de comerțul transfrontalier. Iată că le-au aflat de la dumneavoastră. Ne-am notat uh, <clears throat> ceea ce ați numit dumneavoastră uh, protecția datelor bazată pe creștere și vom reveni la această chestiune. Iată că a venit momentul pentru o scurtă dezbatere și doresc să vă întreb uh, dintre colegii deputați dacă doriți să formulați întrebări. Denis, Heidi, Ana Maria, vă rog. Sau altcineva? din spate. Vă rog. I was very interested uh, I would be very interested to hear, to hear. Da, mulțumesc foarte mult. Am fost foarte interesant să auzim din partea ultimului vorbitor ce înseamnă creșterea aceasta și concomitant cu protecția datelor. O puteți preciza? Yeah. Um, okay, well I think um, Denis credlow can you just introduce yourself because I know who you are but not Denis, da, știu că tu dorești să intervii. Uh, te rog, ai ocazia să faci acest lucru. Funcționează microfonul, da. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt Denis Cromer din partea uh, reprezentanților comercianților în, uh, cu amănuntul în Europa. 70% dintre ei sunt afiliați la organizația noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste precizări și ultima intervenție a fost deosebit de interesantă, pentru că este un aspect care încă nu e suficient dezbătut faptul că există această, uh, această schimbare, această perturbare a trendului de dezvoltare al comerțului online și cred că aici putem vedea unde se află obstacolele. Și punctul principal aici este că în momentul în care vorbim despre bariere și obstacole, uh, de obicei vorbim de și de uh, magazinele uh, cu amănuntul uh, care există uh, în lumea reală și nu doar în mod virtual. Pentru că există astfel de bariere care există la nivel transfrontalier și de fapt noi ne-am dat seama și sunt de acord cu lista pe care ați făcut-o dumneavoastră, ați propus o aici, dar ne noi ne-am dat seama că multe dintre aceste obstacole cu care se confruntă companiile noastre în momentul în care merg în altă țară, doresc să opereze într-o altă țară, reprezintă uh, transportul pur și simplu fizic al bunurilor dintr-o țară în alta, problemele de certificare, de autorizație și așa mai departe. Deci, pentru a fi foarte clar pe acest punct. Domnul președinte întrerupe. Care era întrebarea? Da, tocmai acum ajungeam la întrebare și am să fac asta, am să pun întrebarea imediat sugestia noastră, pentru că multe dintre aceste obstacole sunt, uh, de fapt, din cauza unor regulamente care nu sunt suficient de aprofundate. Uh, noi am fi vrut să vedem care ar putea fi eventual o evaluare de impact, niște teste de evaluare, care mm, aș vrea să știu dacă o astfel de soluție vi s-ar părea fezabilă. Președintele, da, mulțumesc foarte mult. Dacă nu mă înșel, Uh, mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu aveam niciun fel de întrebare, să știți. Nu am întrebări. Am doar câteva observații, dar dacă acum noastră doriți numai întrebări, mai bine nu intervin. Thank you. Um... puteți interveni. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. Eu aș vrea să mă refer la două aspecte. Numele meu, numele meu este Christian Virschomer din partea consumatorilor și avem două aspecte. Un aspect referitor la uh, barierele care există pe piața unică și unul referitor la comerțul cu amănuntul și masa rotundă. Salutăm această inițiativă, salutăm faptul că discutăm aceste subiecte și conceptul de a avea uh, astfel de, uh, de, de precizări, dezbateri, credem că este o inițiativă foarte bună și suntem de părere că uh, ar fi poate bine să avem în perioada următoare un program mai ambițios de lucru, ținând seama de diversitatea care există pe această piață a comerțului cu amănuntul. Știm că uh, se mai pot face încă multe, pentru că modelele de business sunt diferite, dimensiunile întreprinderilor sunt diferite. Uh, putem avea uh, noi veniți pe această piață a comerțului electronic și e clar că uh, poate ar trebui să consultăm și reprezentanții consumatorilor în acest sens. Așa că noi dorim să vă ajutăm în această direcție și poate o parte din timpul alocat aici pentru discuții ar putea să fie utilizat uh, acestui subiect și anume comerțul cu amănuntul, element principal. Al doilea aspect, piața unică vreau să preiau observațiile făcute de domnul comisar. Sectorul acesta este deosebit de important pentru mare parte din întreprinderi și asta mai ales din punct de vedere al creării locurilor de muncă, locuri de muncă locale, deci locurile de muncă nu sunt externalizate, transferate în altă parte. Și în momentul în care aceste comerțuri au posibilitatea să se dezvolte, să înflorească, joacă un rol deosebit de important. Spre exemplu, în 2004, retailerii la nivel internațional au reprezentat uh, partea cea mai mare de investiții cu o lucrare a unui număr foarte important de locuri de muncă. Și uh, am uh, pot menționa, spre exemplu, Agrocor în Croația sau alte astfel de întreprinderi, exemple de succes care contribuie la crearea locurilor de muncă. Aș dori de asemenea să preau și cele spuse de colegi. Uh, Uh, mai ales cele spuse de domnul Jérôme Bédier în ceea ce privește anumite bariere care există în continuare, bariere la nivel de impozitare, barierele fiscale, care apoi, de asemenea, problemele de implementare, pentru că mai mulți membri ai comisiei dumneavoastră s-au referit la asta, domnul Andreea Schwab, doamna Corața Bilt, în ceea ce privește punerea în aplicare concretă a regulamentelor care există în piața unică și aplicarea principiului de recunoaștere reciprocă. Iată, acestea sunt aspecte importante pe care am vrea să vă concentrați. Mulțumesc! Well, Așa cum a spus Ana Maria la început, o astfel de masă rotundă e clar că va suscita deosebit de mult interes și să vedem cum anume lucrurile vor, cu dezbaterile vor, uh, e, vor continua. Încă cineva de acolo, din spate. Da, dumneavoastră. Bun, aveți cuvântul. Numele meu este Ludwig Vulnecker. Lucrez la EDECO. EDECO este o cooperativă de peste 4.000 de comercianți, retailer independenți din, uh, și cu o cifră de afaceri de 45 de milioane de euro. Aș face un comentariu în ceea ce privește vânzările în pierdere. Chiar dacă ne vorbim aici doar de IMM-uri, noi respingem și ne opunem acestei interdicții a vânzărilor sub costuri, deci în pierdere. De ce? Pentru că există deja un monopol. Autoritatea în Germania pentru competiție și concurență a explicat faptul că nu, nu are sens să avem o astfel de interdicție. E un argument. Și apoi, când ne uităm la toate elementele juridice, la toate canalele juridice, există experți, există profesori universitari care împărtășesc acest punct de vedere. De ce? Pentru că impactul economic al unei astfel de uh, um, eliminare a acestei interdicții ar fi foarte scăzut. Apoi, Curtea Supremă în Germania spunea că aplicarea acestei, acestei interdicții este mai mult sau mai puțin nepractică în mod concret. Așa că aș vrea să vă întreb, ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Și aș vrea să văd care este, din opinia dumneavoastră, referitor la această interdicție, care de fapt și de drept nu are niciun impact pozitiv asupra concurenței și a competitivității. Domnul președinte, dar mi-aduc aminte că în momentul în care am devenit eu eurodeputat era o propunere din partea Comisiei pe această temă. Și văd că lucrurile nu s-au schimbat de atunci și până acum. Au existat foarte multe argumente pro și contra la momentul respectiv, o astfel de interdicție la nivel european, dar noi știam că nu era prea mult sprijin pentru acest lucru din partea statelor membre. Dar erau și problemele de subsidiaritate, evident, care interveneau da, e adevărat. O observație foarte interesantă. Și mai era o doamnă acolo care dorea să intervină, așa că vă rog, foarte pe scurt. Mai dorește cineva din partea cealaltă a salei? Nu bun. Atunci, preluăm aceste comentarii și am să-i rog apoi pe experți să ia cuvântul eventual câteva minute fiecare pentru a răspunde la toate aceste comentarii. Intervenție fără microfon. Uh, sunt Miriam van der Stichler din partea unei fundații de cercetare independente. Și am o întrebare în ceea ce privește aceste teste economice. Pentru că e clar că trebuie să existe oarecare flexibilitate în momentul în care vrem să evaluăm aspectele sociale și de mediu. În principiu, acest lucru este interzis în toate acordurile de liber schimb. Uniunea Europeană în continuare negociază acest lucru cu Statele Unite și aș fi vrut să vă atrag atenția asupra unui punct. Am aici o broșură care face reclamă la acest lucru, la aceste teste și la aceste evaluări. Și mi se pare mie că aici există așa oarecare contradicție comparativ cu recomandările cuprinse în raportul domnului De Jong. Și aș vrea să știu până la urmă urmei care e, uh, care e situația. Oare n-ar putea aceste teste economice să fie mai flexibile? Domnul președinte. Da, ne putem pune întrebarea cum pot funcționa aceste teste pe bază voluntară și în același timp să îmbinăm armonios și încrederea în aceste text, teste. Bun, văd că mai este o doamnă care dorește să intervină, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Elsa Gruner. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint Uniunea Europeană a uh, comercianților cu amănuntul independenți. M-aș referi la trei puncte aici. Primul punct este faptul că apreciez foarte mult observațiile făcute de domnul De Jong referitor la diversitatea pieței europene în funcție de, uh, de actorii care intervin, lucru menționat și de Cristian. Apoi, factorii de decizie, consumatorii, trebuie să aibă un cuvânt de spus, pentru că nu ne putem mulțumi doar cu avize din partea marilor întreprinderi care acționează în domeniu și uh, e nevoie și de un punct de vedere al comercianților independenți și autonomi și pentru asta, tocmai pentru a crea un spirit antreprenorial uh, în Europa. Și mă bucur să văd că se vorbește despre lead, uh, poziția noastră și leadershipul european pe această piață a comerțului cu amănuntul. Trebuie ca aceste idei să fie promovate în toate statele membre și aș dori să spun factorilor de decizie că trebuie să țină seama de diversitate și de diferența de mentalitate în antreprenoriat, de diferențele care există în domeniul competențelor, pentru că situațiile sunt diferite de la o țară la alta și dacă vrem să le uniformizăm, vom pierde din diversitate. Și în final, Domnule De Young, m-aș referi la două puncte pe care ar trebui noastră să le adăugați în, în, în raportul dumneavoastră. Poziția și statutul comercianților independenți și orele de deschidere ale magazinelor. Ne așteptăm o cooperare mai strânsă cu noi, cu comercianții cu amănuntul independenți și sunt convinsă că diferitele modele de business pot oferi o soluție în acest sens. Așa că vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să vă explic aceste diferite modele de business. Uh, uh, da, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări deosebit de interesante. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Atunci, haideți să începem cu, cu domnul Jérôme Bedie, primul dintre experții noștri. Vă puteți referi la punctele care vi s-au, la comentariile care vi s-au adresat în mod direct. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește chestiunea de reglementare, ale relațiilor cu furnizorii și uh, politica de cumpărături. Noi suntem de acord cu ideea că nu trebuie să existe niciun fel de vânzare sub prețul, uh, sub costuri. Ne opunem acestei idei și acestui concept de prețuri uh, Noi vrem să ieșim din această atmosferă de reducere, reducere a prețurilor și de practicarea unor prețuri uh, uh, cele mai scăzute cu putință. Vrem să găsim o altă cale de a ne face meseria oferind o diversitate de produse și asta cu contacte pe termen lung și pe termen scurt cu furnizorii noștri. Vrem să oferim o gamă de produse, produse locale, produse tradiționale, așa cum facem în Franța. Avem gamă, o gamă întreagă de produse agricole precând de, de la o filieră um, uh, care uh, garantează calitatea. Deci, această capacitate de a schimba dezbaterea, pentru că a fost una de, o dezbatere destul de dură și concentrată doar pe prețuri reduse și care s-a dezvoltat, acest concept s-a dezvoltat odată cu apariția comerțului pe internet. Noi vrem să schimbăm această dezbatere și să o orientăm spre crearea de locuri de muncă. Evident, ne dorim relații Uh, industrie, comerț care să respecte contractele. Contractele sunt bine redactate și trebuie să fie respectate. Avem um, um, încredere, așa cum spunea și domnul Barnier, avem mai multă încredere în contracte decât în reglementări și regulamente. Contractele, așa cum sunt, trebuie să fie respectate. Avem nevoie de instrumente de dialog direct care să ne permită să ducem la bun sfârșit respectarea acestor prevederi contractuale. Iată cadrul în care vrem să lucrăm. O tre- un al treilea aspect. Eu cred că în relațiile cu partenerii noștri, cu furnizorii, ar fi periculos să amestecăm absolut tot. De ce? Pentru că pe undeva mai departe în lanț avem niște actori foarte diversificați. Avem multinaționale, firme multinaționale, care sunt niște actori deosebit de importanți care par mult mai importanți chiar și decât întreprinderea noastră. Avem IMM-uri. IMM-uri față de care trebuie să avem alte sisteme de dialog și noi suntem interesați să dezbatem acest subiect. Și mai avem și agricultorii. Noi, până la urmă, mai cumpărăm puține produse uh, direct de la agricultori, doar anumite uh, legume, fructe. Uh, deci, în cadrul dezbaterilor pe care le vom avea referitor la aceste relații industrie-comerț, trebuie să ținem seama și de aceste elemente. Și în încheiere am să citesc două subiecte care s-ar putea înscrie în această idee de plan de acțiune. Ar fi logic. E vorba de subiectele de amenajare urbanistică și capacitățile pe care le vom avea noi pentru a crea acele zone care îmbină armonios activitățile comerciale și industriale și orașul și, evident, chestiunile de mediu. Uh, uh, Mulțumesc. doamna Altgren. Mulțumesc foarte mult. Din punctul de vedere a întreprinzătorului, pentru noi, întreprinzători, este important să vorbim despre întreprinzători independenți. Pentru că în astfel de magazine mărunte rare ori dispui de expertiză. Deseori ești singur, trebuie să știi și care e legislația, și de aceea e important ca legislația să fie mai ușor de înțeles, să fie ușor de găsit și sigur că de la nivel național trebuie avut grijă ca reglementările să fie stabile, să nu se modifice foarte des. Și ce așteptăm noi să se întâmple este ca lucrurile să se adreseze uh, acestor uh, IMM-uri și micro întreprinderi până la urmă, că majoritatea companiilor din Europa de fapt asta sunt. Mulțumesc. Um, aș dori și eu să subliniez o chestiune foarte importantă de care am dat atunci când uh, am adresat un chestionar diferiților uh, uh, jucători de pe piață cu privire la noua directivă pentru consumatori. Rezultatul a fost că IMM-urile au spus Uh, vă rog să ne spuneți cu două săptămâni jumate înainte să trebuiască implementată ce anume trebuie să schimbăm noi pe pagina de web. Iată cum tratează IMM-urile schimbările de legislație. Cu resursele de care dispun, nu reușesc să urmărească aceste schimbări sau să profite de ele este important de înțeles, pentru că dacă vorbim bazat pe creștere, vorbim de bazat pe creștere, atunci trebuie să vedem cum anume este percepută această cum sunt percepute aceste reglementări de cei care nu pot lupta cu avocați. Și trebuie astfel analizat dacă legislația e ușor de implementat și dacă va aduce o valoare suplimentară. Sună ușor, dar de fiecare dată când ne uităm la un document prin prisma acestui criteriu, ne dăm seama cât de complicate sunt de fapt lucrurile. Ideea ar fi să spunem, da, armonizarea e absolut necesară, dar trebuie urmate obiceiurile locale ale consumatorilor, pentru că nu vom reuși să le schimbăm foarte repede. Trebuie să le înțelegem și să reacționăm. Și de asemenea, nu avem nevoie de suprareglementare. V-am spus că în exemplu concret că IMM-urile pur și simplu nu vor să și exporte pentru că riscurile sunt prea mari. Riscurile valutare, ele doar pot constitui deja o problemă. Știu că în zona euro nu se resimte acest uh, lucru, dar există o mare parte din Uniunea Europeană care nu e în zona euro, pentru care riscul valutar este foarte mare. Și apoi mai apare și riscul de numerar care ar putea apărea datorită politicilor de returnări. De, asemenea, trebuie să se spune foarte clar acolo unde trebuie alertați beneficiarii datelor. Tre- nu trebuie stopată inovarea și definițiile folosite trebuie să fie cât se poate de simple și de inteligibile în orice fel de regulament. Mulțumesc pentru ocazia de a vă împărtăși din gândurile mele. Mulțumesc foarte mult. Am să transmit uh, intervenția dumneavoastră și colegilor de la LIBE, să vedem ce gândesc ei. Trecem acum la a doua parte, unde vom avea alți doi experți. Să mulțumesc că ni s-au alăturat. Și dorem să mai adaug că în această a doua parte vom vorbi de câteva chestiuni care vizează relațiile comerciale de pe lanțul de aprovizionare. Am mai discutat puțin de lucrurile astea și puțin mai înainte. Mă bucur să vi prezint pe domnii Rodrigo Guvea, secretar general al uh, cooperativelor europene, Eurocop, și dânsul are o experiență foarte lungă în acest domeniu și am mai vorbit și despre relațiile cu furnizorii. Și mă bucur de asemenea că avem și un expert în domeniu, Jean-Denis Devin, care este uh, director în cadrul grupului Aușan pe probleme de achiziție și o persoană care a fost foarte mult implicată în toate discuțiile cu privire la acordurile de furnizare Mă bucur să vă văd și în Comisia pentru Piața Internă, uh, pentru că sunteți un invitat uh, regulat al Comisiei de Agricultură. Este vorba de secretarul general al Copa Cogeca, deci uh, Asociația Producătorilor Fermieri, domnul Peca Peson. În altă înțeleg, vom începe cu domnul Rodrigo Guveia. Aveți fiecare 10 minute. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Nu voi vorbi în calitate de secretar general, ci în calitate de copreședinte a grupului de guvernanță pentru inițiativa în uh, lanțul de ofertă. Vă voi prezenta această inițiativă uh, pe care unii dintre dumneavoastră numiți inițiativa voluntară. Uh, numele oficial este Inițiativa pentru lanțul de ofertă. Acesta este logo-ul pe care îl vedeți pe ecran și numele și vă voi spune pe scurt ce am făcut până acum, ce am realizat și încotro ne îndreptăm. Mai întâi am, am început uh, cu discutarea unor principii ai practicilor comerciale corecte. Și am implicat în aceste discuții toți participanții la lanțul uh, de ofertă, de la producători, la IMM-uri, la uh, vânzătorii Uh, în detai și în 2011 am stabilit un set de 10 principii în legătură cu practicile corecte în lanțul de furnizare a produselor. E vorba de trei principii generale și șapte principii mai specifice. Nu doresc să le menționez în detaliu, dar puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru web. Pe lângă aceste principii, s-a recunoscut faptul că respectarea legii, inclusiv a legilor uh, concurenței, este esențială. Pe lângă aceste principii, am căzut de acord și în legătură cu exemple de ceea ce am considerat noi ca fiind practici corecte și incorrecte pe, în subiecte concrete, cum ar fi acordurile scrise sau nescrise, termenii generali și condițiile, um, diverse taxe, acțiuni unilaterale și așa mai departe. Toate organizațiile din uh, lanțul uh, de furnizare a produselor alimentare sunt de acord cu aceste exemple. Ele au fost primite bine de forumul la nivel înalt pentru o bună funcționare a lanțului uh, um, de, produse aliment, de furnizarea produselor alimentare, care ne-a cerut să dezvoltăm un cadru pentru punerea în aplicare a acestor principii. Iată ceea ce am făcut după, ce am făcut după aceea. Am uh, început discuția și în ianuarie 2013, deci în acest an, am căzut de acord în legătură cu un cadru pentru punerea în aplicare a principiilor. Din păcate, atunci nu obținusem acordul tuturor părților. Nu am primit uh, acordul Copa-Cogeca, reprezentant, organizația care reprezintă fermierii și nici reprezentantul producătorilor, uh, reprezentantul celor care se ocupă de transformarea cărnii. chiar dacă participă la acord prin um, organizația lor. Acest cadru are două aspecte. Unul preventiv, adică cum ne putem asigura că practicile incorrecte nu vor avea loc pe piață cum ne putem asigura că practicile de pe piață vor fi corecte? Cel puțin cele ale companiilor care sprijină această inițiativă. Deci, iată, un aspect uh, preventiv. Și un al doilea aspect este de remediere. Ce se întâmplă dacă aceste practici nu corespund principiilor? Cum putem atunci rezolva situația și disputele care pot apărea? Aveți pe ecran o listă de angajamente. Companiile se angajează să respecte principiile, să le aplice și al doilea angajament pe care trebuie să și-l ia este să respecte procesul. Acest exercițiu este monitorizat de un grup de guvernanță pe care îl coprezidez Je mă ocup de partea de comerț cu amănuntul și Roxane Ferrer se ocupă de um, reprezentanții industriei, este uh, director uh, pentru afaceri economice la Food Drink Europe. Deci noi uh, suntem cei doi președinți acestui grup care reprezintă diferitele verigi ale lanțului um, de ofertă fără participarea Copacogeca, din păcate, pentru că fermierii încă nu sunt reprezentați, dar continuăm dialogul cu, cu Copacogeca. I-am invitat grupul de guvernanță ca observatori. Sunt în dialog cu noi și sperăm că în viitorul apropiat vom uh, putea să construim o punte care să ne permită să avem un viitor comun, pentru că Cred că asta dorim cu toții. Nu voi intra în prea multe detalii pentru că nu am timp, dar grupul de guvernanță um, acționează pe bază de consens, are reguli privind confidențialitatea discuțiilor. În anumite cazuri se păstrează anonimitatea um, și, bineînțeles, respectarea uh, legii este evidentă. Am inclus în acest cadru și posibilitatea rezolvării disputelor, adică în cazuri în care s-a identificat o practică incorrectă care afectează mai mulți operatori din cadrul lanțului, și putem grupa prângerile lor uh, în mod agregat, uh, grupul de guvernanță, dacă nu există o platformă națională pentru a rezolva situația la nivel național sau dacă există o dimensiune transfrontalieră, grupul de guvernanță va rezolva disputa în mod anonim și um, oferă linii directoare pentru indicații pentru rezolvarea disputei. Am dezvoltat instrumente pentru a ajuta companiile să aplice aceste principii. Avem un instrument de autoevaluare. Companiile pot verifica astfel uh, care este situația lor în momentul de față în legătură cu aceste principii și cum pot să se asigure că aceste principii vor fi respectate pe deplin. Am dezvoltat un modul de e-learning uh, pentru a forma um, personalul. Um, versiunea în engleză există deja, cele în germană și în franceză vor fi disponibile la jumătatea lui octombrie și dacă companiile își manifestă interesul, putem uh, dezvolta și alte uh, limbi, același instrumentar. Acesta este site-ul web al inițiativei www.supplychaininitiative.eu Mm, companiile se pot înregistra pe site-ul web uh, și site-ul conține numele companiilor care s-au înregistrat. Mă bucur să spun că am primit scrisori de intenții de la peste 80 de companii din întreaga Europa care reprezintă pe piețele naționale peste 450 de companii pe diferitele piețe. Jumătate uh, sunt firme locale și uh, cealaltă jumătate sunt firme multinaționale. În momentul în care ele vor fi gata, se vor uh, înregistra uh, să participe uh, la inițiativa voluntară. Avem uh, um, firme multinaționale de vânzare cu amănuntul, producători, cooperative, companii de mărime medie. Și pentru a sublinia importanța acestui lucru, trebuie să spun că aceste companii au multe mii de parteneri de afaceri. Când încep să aplice aceste principii, acest lucru va avea un efect multiplicator care va afecta cu siguranță astfel multe alte companii în Europa. Și deci aceste companii, acești operatori mici și mijlocii, fermieri, companii mai mari vor beneficia de pe urma faptului că aceste companii vor aplica deja aceste principii de bune practici. Deci, practic, ni s-au depășit așteptările. Văd că nu mai am timp, dar doresc să spun în, în încheiere, încotro ne îndreptăm. Știm că situația nu este încă perfectă. Dacă nu, nu am fi simțit nevoia să facem asta, dar avem nevoie de timp pentru a arăta că această inițiativă este adecvată pentru a răspunde situațiilor de pe piață. Această inițiativă nu trebuie judecată pe baza exemplelor trecutului, pentru că um, am fost um, am demarat oficial pe 16 septembrie, deci trebuie să primim, privim spre viitor. Trebuie să vedem cum această inițiativă poate răspunde la preocupările care există și cum va funcționa. ne dăm seama că sunt probleme, că sunt lucruri de rezolvat, dar avem încrederea că avem soluția la ele și avem nevoie de timp pentru a arăta că soluțiile propuse de noi sunt cele corecte la aceste probleme și sperăm că instituțiile vor sprijini punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc! Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult! Îmi pare rău că nu am spus la început care este rolul dumneavoastră, uh, dar cred că inițiativa este foarte impresionantă și comisia noastră, mă bucur că la comisia noastră am uh, putut să înțelegem, să învățăm uh, în detaliu ce faceți. Este o plăcere pentru mine să pe domnul Jean-Denis Devine uh, de la um, grupul Auchan. Vă rog. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație care arată că rolul pe care dorește să-l joace Parlamentul European în promovarea unui lanț de aprovizionare mai echitabil și mai eficace. Um, mai întâi doresc să prezint pe scurt grupul Auchan, care este uh, un grup de uh, distribuție în detai uh, francez, prezent în uh, uh peste 10 țări din lume, 8 în Europa. Activitatea noastră principală este um, cea a comerțului în hipermarketuri Uh, avem 350 de centre comerciale și suntem uh, prezenți și pe internet, pentru că am inventat um, cumpărăturile um, la drive-in în Franța. Voi aborda trei aspecte. Mai întâi, modul în care concepe grupul Oșon relațiile comerciale, mai ales cu lumea uh, întreprinderilor mici și mijlocii, apoi nevoia de a depăși limitele tradiționale în ceea ce privește forța în negocieri și apoi voi spune de ce noi, grupul Oșon, considerăm că abordarea prin reglementare nu va rezolva problema. Și doar inițiativa voluntară uh, poate fi răspunsul la aceste probleme. Pentru a ne construi relațiile comerciale, mai ales cu IMM-urile, grupul OSHO se bazează pe relații de parteneriat. Nu este doar o problemă de responsabilitate la nivel corporate, ci este o chestiune de competitivitate. De ce? pentru că folosim parteneriatul la nivel de ofertă, la nivel de servicii cu partenerii noștri și în relația cu lumea agricolă. În ceea ce privește oferta, este clar că produsele MM-urilor sunt pentru noi um, în centrul strategiei noastre de diferențiere. De ce? Avem magazine foarte mari, hipermarketuri, uh, cu suprafață medie de 8500 de metri pătrați, deci uh, dincolo de produsele uh, lider de marcă ale firmelor mari, uh, ne-am hotărât să dezvoltăm, să, să oferim și o serie de produse ale unor producători mici, IMM-uri. Câteva cifre pentru a vă explica amploarea acestui fenomen în țări ca Italia sau Franța. Uh, IMM-urile reprezintă 30 până la 50% din numărul furnizorilor și prin mărcile lor reprezint, pot reprezenta până la 20% din cifra noastră de afaceri. Iar când e vorba de mărcile Auchan, pentru că o treime din uh, vânzări reprezintă mărcile noastre proprii. Să știți că într-o țară ca Franța, 75% din cifra de afaceri sub marca noastră vine de la IMM-uri. Deci iată care este rolul foarte important și unic al, al lumii IMM-urilor în oferta noastră. Și pentru a consolida acest parteneriat, prin ofertă, dezvoltăm servicii. Foarte recent am dezvoltat un mecanism care se va aplica în Franța, în România, în Polonia și în Portugalia în curând, care va permite partenerilor noștri comerciali să fie plătiți mult mai practic imediat de la primirea, factur, la, la primirea facturii. Înțelegeți cât de important poate fi acest lucru, mai ales pentru IMM-uri în situația actuală în care recursul la credite bancare este foarte dificil. Și tot aici, la nivel um, de competitivitate, dezvoltăm cu lumea agricolă ceea ce numim noi filiere. Deci, uh, construim parteneriate echilibrate pentru a sprijini producția locală. Facem acest lucru în, în domeniul cărnii, pescuitului sau uh, al fructelor și legumelor. Un al doilea aspect pe care doresc să-l menționez este promovarea unei abordări mai echitabile de-a lungul uh, lanțului aprovizionării și nevoia absolută, după părerea noastră, de a depăși opoziția tradițională între distributorii mari um, și de foarte numeroși mici furnizori. Pentru că, dincolo de cifra de afaceri și de partea de piață pe care o avem, multe lucruri impactează uh, poziția noastră pe piață în relațiile comerciale. Aceste criterii se numesc inovare, adecvarea ofertei la cerere, competitivitate. Și noi considerăm că practicile comerciale care pot fi considerate neechitabile nu vin doar din cauza unui raport de forțe neechilibrat, uh, ci se datorează și, datorează și faptului că în acest univers IMM-urile au un rol de jucat și au în mâinile lor propria lor putere de negociere prin capacitatea lor de a inova și de a răspunde foarte precis la cererea de pe piețele locale. Pentru că dincolo de piețele naționale, în domeniul alimentelor sau al băuturilor, piețele sunt piețe locale. Bineînțeles, mărcile mari naționale ocupă o parte importantă în cifra noastră de afaceri, dar pe lângă aceste, aceste firme lider există soluții adaptate oferite de întreprinderile mici. Și pentru noi e important ca întreprinderile mici care oferă aceste răspunsuri adaptate să beneficieze de un mod de a fi tratate diferit de întreprinderile mari. Am vorbit despre plățile rapide, dar pot menționa și altceva, faptul că relațiile noastre comerciale propunem, în funcție de mărime, un sistem de negociere adaptat, uh, mai simplu pentru întreprinderile mici decât pentru cele mari. Propunem de asemenea în modul în care cooperăm și contracte mai simple pentru întreprinderile mici, pentru că știm că dimensiunea juridică este greu de înțeles sau de, uh, de abordat de întreprinderile mici și uh, întreprinderile mari au un uh, avantaj comparativ. Ehm, iar când eh, punem capăt eh, relației noastre, ținem eh, cont de, lungi, de perioada relației cu mm, întreprindere mică și mijlocie. Deci, cred că e importantă această modalitate de a ne diferenția modul în care abordăm relația comercială. Vă doresc să vorbesc acum despre poziția grupului Oșon în ceea ce privește modalitatea de a organiza relațiile noastre comerciale de-a lungul întregului lanț. V-am spus că noi condamnăm practicile neechitabile de-a lungul întregului lanț și totuși considerăm că calea reglementării nu este cea bună. Deci nu printr-o reglementare la nivel european se pot face lucrurile, ci printr-o inițiativă ca cea prezentată adineauri. Pentru că există legi în multe țări și nu o lege în plus va rezolva lucrurile problema este aplicarea legilor uh, care există în țările în care există. Aceasta este problema numărul unu. Uh, trebuie uh, să se aplice bine legile care există. Un alt motiv pentru care nu suntem pentru o nouă reglementare este că orice reglementare riscă să creeze rigidități în relațiile comerciale și aceste rigidități fac mult rău competitivității diferiților actori și noi considerăm că tocmai suplețea în întregul lanț este un element crucial în momentele de criză pe care le traversează Uniunea Europeană pentru a ne adapta, pentru a ne asigura că fiecare actor poate eh, obține o remunerație justă în urma muncii sale. Și un ultim aspect, Întotdeauna trebuie să fim foarte atenți când o, putere politică, oricare ar fi aceasta, decide de o nouă dispoziție reglementară, de o nouă taxă sau um, nouă mediere. Uh, de curând în Franța, um, puterile uh, statale au făcut o mediere în ceea ce privește prețul laptelui. A crescut astfel prețul plătit cu 5%. Astăzi, volumul consumului de lapte în Franța scade cu 11%. De ce? Pentru că acesta are un impact direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, care astăzi sunt încercați de dificultăți mm, din cauza crizei. Iată care sunt cele trei aspecte care duc la concluzia mea care vă va explica de, va explica de ce grupul Oșon participă la inițiativa voluntară. Grupul Oșon a creat deja um, cursuri de formare pentru toți um, cei care lucrează în achiziții, așa numită universitate ofertă achiziții um, pentru cei 1300 de persoane care se ocupă de achiziții la Auchan. Um, există un curs Uh, cu achizițiile etice și responsabile în declin. Uh, uh, deci în fiecare um, stat am creat un, un post de mediator, domnul IMM-uri, care este legătură directă cu directorul general pentru țara respectivă, pentru a reprezenta interesele IMM-urilor, indiferent pe ce subiect. Și acesta nu are legături cu cei care fac achizițiile. Și iată ce am avut de spus. Astăzi suntem convinși că pentru a crea acest cadru sunt multe lucruri de făcut, va fi nevoie de timp, de resurse și criza ne face să, să ne intensificăm eforturile în acest sens. Vă mulțumesc! Good. Well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Ceea ce faceți este foarte interesant. Și politicienii pot să învețe de la dumneavoastră. Ideea de a avea un mediator, domnul IMM-uri, este interesant. Poate ar trebui să avem și aici la Parlament așa ceva, uh, pentru a avea o, o relație mai uh, simplificată cu IMM-urilor, cu IMM-urile uh, cu, pe baza unor um, contracte mai simple. Nu eu, ca președinte acestei comisii, trebuie să mă ocup de asta, dar este interesant. Acum uh, așteptăm uh, întrebări de la colegi, dar dau uh, cuvântul și reprezentantei comisiei care ne ascultă cu atenție. Dar înainte de asta dau cuvântul domnului Pesona, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimația deputație, o plăcere să mă aflu astăzi aici și vă pot spune că după marți uh, seara, când s-a ajuns, sper eu, la niște concluzii finale între instituții, mă veți uh, vedea mai des uh, pe aici. Pentru că am lucrat foarte îndeaproape cu domnul De Castro și unul dintre principiile uh, transversale ale reformei PAC ne-a, fost acela de a vedea ce anume poate oferi piața pentru fermierii și cooperativele europene. Motivul este că noi credem că agricultura ar trebui să fie un uh, domeniu viabil ca orice alt sector economic și ar trebui să găsească și noi oportunități de afaceri pe piața comună. și să se bazeze și pentru contribuția consumatorilor ca răspuns a contribuției noastre pentru ei. Vreau să vă spun că sectorul nostru reprezintă un sector de ocupare foarte important în Europa. Sunt uh, angajați 25 de milioane de oameni din cele 28 de țări din Europa. Și în această privință aș dori să amintesc și de caracterul local a activității noastre și caracterul rural până la urmă. Există foarte puține sectoare în Uniunea Europa care ar putea să-l ia locul agriculturii atunci când este vorba de aceste zone îndepărtate și zone rurale din perspectiva ocupării. Sperăm că sectorul de catering va deveni un partener esențial în furnizarea bunurilor noastre către consumatori. Totuși, nu trebuie să ne facem iluzii cu privire la viitor. Noi trebuie să creăm lanțul uh, alimentar în Europa în așa fel încât să aducă beneficii pentru toate verigile. De asemenea, suntem un um, motor important pentru ocupare și aici aș dori să salut și intervențiile unor antevorbitori. De asemenea, există într-adevăr anumite practici comerciale iloiale, neloiale și aici cred că trebuie să implementăm într-adevăr acest uh, nivel de toleranță zero. Permiteți-mi să fac și un scurt istoric. Noi uh, recunoaștem activitatea de desfășurată de Uh, în cadrul dialogului între diferiții actori, în care s-au stabilit anumite principii de practici loiale în rețele comerciale. Și colegii știu că participarea noastră a fost una puternică de la bun început și sperăm într-adevăr că va aduce și rezultate. Și am fost de acord cu aceste de principii. N-am putut fi însă de acord cu cadrul pur voluntar pur voluntar care a fost propus pentru implementarea acestor principii și am spus-o în mod răspicat în, în mai multe rânduri. Și încă o dată, trebuie să ne asigurăm că se insistă asupra aplicării. În ultimele discuții și pe baza experienței membrilor noștri ne-am exprimat clar preocupările în ceea ce privește unanimitatea și sancțiunile am solicitat și un aviz juridic în care s-a arătat că este nevoie de legislație pentru a aborda preocupările noastre în acest domeniu. Prevederile din cadrul voluntar nu sunt suficiente. Cred că a existat, a existat și o anumită dezinformare în ceea ce privește poziția noastră. S-a spus că noi vrem doar legislație. Și credeți-mă, după actuala reformă a, a PAC, credeți-mă că nu ne dorim ca legislația europeană să se refere la toate uh, etapele de pe lanțul de aprovizionare alimentar. Și vreau să subliniez acest lucru. Însă credem că e nevoie de o piață corectă și în acest sens este nevoie de un cadru legal. În multe privințe el există deja la nivel de state membre. Credem în piața internă și vrem ca ea să funcționeze bine. Și cred că cu toții putem fi de acord cu tema că piața internă nu funcționează fără o legislație aferentă. Cu toții suntem umani până la urmă. Noi vrem ca modelul să fie unul mixt cadru legal și acorduri voluntare și cu o supraveghere pentru a oferi credibilitate sistemului. Și ne-a bucurat să auzim um, ce a prezentat domnul De Jong în uh, raportul său cu privire la aplicare. Și aș dori să vă asigur că nu ne dorim o legislație rigidă. Vrem una care să îi asigure pe fermieri și pe cooperative că vor beneficia de relațiile contractuale și să-i protejeze de abuzuri și practici neloiale. Noi reprezentăm 38.000 de cooperative din domeniul agricol și majoritatea sunt uh, IMM-uri și majoritatea activităților din agricultură sunt de fapt prin intermediul unor micro-întreprinderi. Și noi vrem să ne asigurăm că aceste micro-întreprinderi și IMM-uri au într-adevăr un viitor viabil în Uniunea Europeană. Asta și în contextul uh, activității grupului Stoiber pentru degrevarea poverii administrative pe care o cunoașteți probabil. Lucrurile au fost abordate și în Cartea Verde a Comisiei, în care se spune clar că e nevoie de aplicare și de nivel adecvat de uh, supraveghere pentru a elimina astfel de practici neloiale. Experiența din Regatul Unit, de pildă, arată că codurile din lanțul alimentar sunt uh, benefice pentru consumatori, producători și comercianți dacă sunt susținute de uh, toată lumea. Pentru a avea o evaluare cantitativă a impactului economic a acestor practici neloiale, am comandat un studiu independent în această privință. Permiteți-mi să vă prezint doar principalele constatări ale studiului. Respondenții au indicat în mod clar că sunt expuși uh, la astfel de practici neloiale, precum cele enumerate. 94% dintre aceștia au spus că au fost afectați uh, de măcar una dintre aceste practici neloiale, care se întâmplă pe întregul uh, lanț al relațiilor comerciale și 44 din uh, respondenți au spus că în principal acestea se întâmplă în etapa postcontractuală, ceea ce e de neacceptat respondenții au spus că sunt mai expuși la astfel de practici acum, de, mai mult decât acum 5 ani. 40% dintre aceștia au spus că cadrul național existent nu e suficient pentru a aborda aceste practici neloiale. Și studiul a mai arătat că impactul asupra cifrei de afaceri este de circa 11 miliarde de euro pe uh, an ca urmare a acestor practici. Noi am decis să, să nu uh, aderăm la, acel, uh, la acele inițiative voluntare. Aspectele critice pe care le-am ridicat în discuția anul trecut rămân în continuare fără soluție și cred că trebuie să vorbim despre aceste lucruri și astăzi, dar și cu alte ocazii, aici în Parlamentul European, dar și în alte instituții. Nu credem că ar trebui să renunțăm la toate eforturile făcute în cadrul grupului unde au participat toți factorii interesați, dar nu credem că aceste acorduri voluntare vor funcționa um, de unele singure e nevoie de o abordare mixtă cu legislație și acorduri voluntare. Copa Cocega rămâne dispusă pentru un dialog deschis cu toți partenerii din uh, acest uh, lanț comercial. Până la urmă, și sectorul uh, comercial uh, aduce beneficii pentru uh, producători care depind până la urmă de acesta. Și de aceea trebuie să ne asigurăm de asemenea că agricultorii uh, vor învăța să se orienteze mai bine pe piață și în funcție de acest lucru să uh, își adopte deciziile. Și credem că aceste acorduri voluntare vor funcționa doar dacă toate părțile interesate participă. Încă o dată aș dori să-l felicit pe domnul deputat De Jong pentru raportul său și sper că elementele menționate acolo vor fi puse într-adevăr în practică. Mulțumesc! Good. Well, thank you. Uh, all three of you, I think, for some, for some very challenging and extremely interesting. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție deosebit de interesantă și este clar că va trebui să analizăm mai în detaliu acest element cheie și anume felul în care se aplică regulamentele în vigoare. Știu că acest aspect a fost uh, abordat și va fi în continuare discutat. Bun, acum avem posibilitatea să preluăm întrebări din partea membrilor care doresc să intervină, părți implicate. Cine anume dorește să intervină? Nu doar membri. Eine kurze Frage. Am să vorbesc germană. O scurtă întrebare, dacă îmi permiteți. Cred că această inițiativă este foarte bună și ultima contribuție a evidențiat încă o dată cât de important este ca și agricultorii să fie implicați. Însă eu mai am și altă temă. Dacă vorbim despre detalii, vorbim și despre criză, dar se vorbește mult prea puțin în cazul în uh, ceea ce privește comerțul cu amănuntul despre durabilitate, în ceea ce privește costurile de transport, consumul de energie, dar și producerea de deșeuri și eliminarea deșeurilor. Sunt chestiuni care joacă un rol important în comerțul cu amănuntul. Și de aceea vă întreb dacă ați prevăzut în contractele sau veți prevedea în contractele dumneavoastră Uh, astfel de cauze pe termen lung, pentru că există și un interes comercial aici, nu doar consumatorii și politicienii au un interes, ci și pentru lanțurile comerciale este uh, important să scadă costurile deșeurilor, costurile consumului de uh, energie. N-au apărut aceste aspecte în discuția de astăzi, de aceea întrebarea mea. I was going to take, uh, sorry, the co-chairman, yes. Roxana, uh, but if you could just introduce yourself to everybody. Bun, și acum Roxana. Da, mulțumesc, domnule președinte. Numele meu este Roxan Feller și lucrez ca și copreședinte împreună cu colegul meu Rodrigo, care tocmai lua cuvântul, aș vrea să vă dau câteva elemente de calitate referitor la această inițiativă pe care colegul meu a prezentat-o în mod foarte factual. Dar aș vrea să vă vorbesc despre acele ingrediente cheie care au permis aceste inițiative să existe și care a fost lansată în mod public luna trecută. Câteva cuvinte cheie pe care vreau să vi le prezint, dacă îmi permiteți. Dialog Dialogul este important pentru a putea reuși ceea ce vrem să reușim. Uh, timp de doi ani și jumătate a durat mult. Am, ne-am acordat timpul necesar și subliniez acest cuvânt, am, timpul necesar. Am construit încredere, tocmai pentru că am fost uh, uh progresivi în abordarea noastră. Apoi am încercat să găsim o, o, o cale de consens. Am lansat în momentul în care am lansat aceste discuții, uh, ne uitam unii la alții ca și cum eram dușmani. Uh, stăteam cu spatele unii la alții și progresiv, progresiv, treptat am reușit să ajungem la uh, o apropiere a punctelor de vedere. Deci am parcurs un drum lung, știm că încă nu s-a terminat, suntem convinși că cei care au participat și aderat la această inițiativă uh, Uh, vor fi la final mulțumiți. Noi vrem să lansăm această inițiativă, să-i acordăm o șansă și să vedem care sunt acele ingrediente nemăsurabile, imperceptibile, care contribuie la uh, succesul acestei inițiative. Pentru că vrem să avem o, o, o abordare de jos în sus, de sus în jos, să uh, găsim o schimbare, o posibilitate de a schimba cultura, mentalitatea în acest domeniu. Iată câteva idei pe care vreau să le împărtășesc. Well. Yes, now, they... Președintele, mulțumesc foarte mult și acum văd că mai e cineva în sală care dorește să intervină. Vă rog. Alan Galaschi, from the European Brand. Alan Galaschi, din partea Asociației Europene a Brandurilor. Aș vrea și eu să fac o sugestie eventual către Comisia Europeană și către Comisia dumneavoastră. La una din reședințele recente ale grupului de guvernanță în ceea ce privește această inițiativă voluntară a lanțului de aprovizionare, am invitat mediatorul național francez, deci mediatorul național pentru întreprinderi și a fost foarte interesant să ascultăm prezentarea sa. El ne-a spus că se ocupă de sute de cazuri, mai ales în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii și a o rată de succes într-un termen de 3 luni de 80% și atunci întrebarea și sugestia mea ar fi următoarea. Oare n-ar putea putea Comisia Europeană sau Comisia aceasta să facă ceva pentru a încuraja astfel de inițiative similare în alte uh, state membre? Pentru că aici e vorba de o competență unică, uh, un organism unic și o astfel de multiplicare a unor astfel de organisme ar fi extraordinară. În principiu e un, o modalitate gratuită de a rezolva niște dispute uh, comerciale. Mulțumesc! Um, my name is Juan I work... Numele meu este Juan Carlan și lucrez pentru o societate spaniolă de produse alimentare și am să vorbesc spaniolă pentru că e mai simplu pentru mine. Organizația mea reprezintă 4.000 cooperative care reprezintă, din care și 96% sunt IMM-uri. Și noi susținem pe deplin poziția Copacogeca în acest sens. Și asta dintr-un motiv foarte clar și răspicat. În Spania am lansat o inițiativă asemănătoare, asemănătoare cu aceasta, și pot să vă spun că a fost un eșec total în alte țări, precum Portugalia, Regatul Unit, Polonia, de asemenea au fost lansate inițiative similare și, de asemenea, eșecul a fost uh, răsunător. Și asta dintr-un singur motiv, pentru că IMM-urile, agricultorii, furnizorii, nu, de, nu uh, depind de aceste grupuri de guvernanță. Pentru, de ce? Pentru că lor le este teamă să-și piardă contractele, de, de, pur și simplu de frică. De asemenea, nu există niciun fel de mediator independent care să poată asigura o aplicare uh, a acestor principii. De aceea, noi suntem de părere în Spania că nu vrem să mai pierdem timp cu aceste lucruri. Ave, avem nevoie de un regulament la nivel european tocmai pentru a putea reglementa aceste tranzacții comerciale între, pe de o parte, uh, magazinele de distribuire care au uh, peste 98% din uh, produsele de pe piață, produsele alimentare și furnizori. De multe ori, furnizorii sunt întreprinderi mici și mijlocii. Noi nu putem să fuzionăm, nu putem să colaborăm între noi, pentru că legislația și uh, repartizarea competențelor ne împiedică să facem acest lucru. De aceea, încurajarea dialogului, da, bineînțeles, cum să nu, dar într-un mod eficient și într-un fel în care cel mai mic să nu fie și cel mai oropsit. Good. Well, thank you very much for giving us a very, uh, very clear. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte clară, foarte răspicată despre situația din Spania, parcă am văzut pe altcineva în sală care dorea să ia cuvântul. Mulțumesc, Cristian Vișan, din partea Eurocomerț. Din păcate, eu cred că ne vom întoarce pe acest drum al confruntărilor și înfruntărilor, așa cum spunea colegul din Spania. Uh, mă gândeam cum să reacționez la afirmațiile făcute de domnul Peson și, sincer să vă spun, e ca și o, e, e o insultă să spui că nu s-au făcut progrese uh, în momentul în care dumneavoastră ați părăsit masa de negociere acum 9 luni uh, de zile. S-a ajuns la un acord. 40 de companii au semnat. Am încercat să rezolvăm îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește acest factor al, al, al fricii. Evident că am încercat să ne punem de acord asupra felului în care se aplică aceste prevederi, însă nu cred eu că uh, deocamdată sistemul european ne permite să rezolvăm această problemă. Să rezolvăm aceste dispute comerciale la nivel național. E nevoie de diferite mecanisme. Există anumite mecanisme, eu știu, de mediere, mecanisme judiciare pentru a încerca să se găsească o soluție. Dar noi suntem de părere, așa cum au spus și alți colegi, că trebuie să instaurăm această cultură a dialogului în loc de o cultură a confruntării, a înfruntării între puncte de vedere. Asta ar duce la rezultate mai concrete. Vedeți, inițiativa a fost lansată. Am ascultat ce fac întreprinderile. Oșan ne-a spus ce fac fac, Carrefour n a spus ce fac. De deci e nevoie de o schimbare a mentalității, a comportamentului. 1300 de, uh, de, de, de, achizi, de um, responsabili cu achizițiile. E clar că aveți aici o posibilitate, o oportunitate în cadrul Copa Cogeca să uh, profitați de această dorință de schimbare. To, um, to recapitulate some of the discussions you had, I think um, we are where we are. Președintele, în ceea ce privește discuțiile pe care le-am auzit, e clar că am auzit uh, ecouri din partea Oșan și vom urmări de aproape felul în care aceste prevederi vor fi implementate. Știm că situația e diferită, diferită în Franța, diferită în Regatul Unit, legislația e diferită. E clar că s-a discutat asta mult și e clar că vor exista poate abordări diferite, însă va trebui să găsim acea care de mijloc, acea legătură. Acum aș vrea să știu din partea experților, care este părerea dumneavoastră, care sunt comentariile. Mai întâi comisia. Da, mulțumesc, domnule președinte. First of all, in în legătură cu a doua sesiune de prezentări și voi reveni apoi la prima. După cum a spus domnul comisar, Comisia se bucură că există această inițiativă voluntară și încurajăm uh, Um, ca număr maxim de actori să uh, se alăture inițiativei, numărul lor crește și sperăm că va crește în continuare. Am notat criticile care au fost repetate azi aici dar, după cum a spus domnul comisar, acum trebuie să încercăm să construim încrederea în sistem și să oferim în practică ce e cel mai bine. Deci, sistemul eh, există, nu e doar eh, inițiativa voluntară, eh, există și sisteme la nivel de state membre și ehm, să nu uităm aceste sisteme, să vedem cum pot ele funcționa împreună. Domnul comisar a spus, aici nu e vorba de autoreglementare, nu e doar vorba de uh, opoziția între autoreglementare și, uh, regle, și, și legiferare. Cred că există tot felul de sisteme hibride. Exemplul din Franța arată că pot să coexiste aceste sisteme mixte care funcționează în practică. Deci, actorii interesați au recurs la mecanismele voluntare și la celelalte doar dacă e necesar și când e necesar. Deci eu cred că trebuie să construim pe baza a ceea ce s-a făcut până acum, um, studiem ce lipsește uh, în, în aplicare sau ce nu se aplică bine, da, după cum știți, o evaluare de impact se va termina la sfârșitul anului, dar sunt sigur că această evaluare de impact nu va fi sfârșitul ne se va da doar o, un, o imagine a situației actuale, dar sigur și la anul vom mai discuta cât de eficient a fost sau nu sistemul și ce se face în practică. Acum, ca reacție la prima uh, parte, uh, s-au spus multe lucruri interesante, nu le reiau pe toate acum, dar am notat tot ceea ce s-a menționat. Poate două lucruri aș putea menționa. În legătură cu comerțul electronic, mai mulți vorbitori au spus cât este de important acesta pentru uh, comerțul cu amănuntul. Am recunoscut acest lucru și noi. Anul trecut am făcut o comunicare privind comerțul electronic uh, în care am abordat multe bariere menționate azi, cum ar fi impozitele, taxele. Um, am încercat să rezolvăm o parte trebuie să se facă, o, um, lucrăm și la problemele pachetelor, nu trebuie, trebuie să rezolvăm nu doar problemele cu poșta, dar uh, uh, mai multe altele legate de pachete și de livrări. Uh, avem nevoie de, de o dezbatere privind comerțul electronic pentru că are un impact major asupra sectorului, în întregul sector și cred că acesta va fi o chestiune pe care vom dezbate în următoarele luni. Apoi, S-a vorbit um, despre uh, despre uh, magazinele independente din centrele orașelor. Într-adevăr, uh, este important să se păstreze vii centrele orașelor, dar trebuie să ține cont de aspecte de mediu și altele relevante, dar statele membre sunt cele care trebuie să ia măsuri um, proporționale. Trebuie să existe bune practici care să analizeze situația din statele membre, să dea exemple bune sau mai puțin bune, pentru a avea mai multă certitudine și claritate în legătură cu ce se întâmplă pe teren. În urma primei sesiuni mi-am dat seama că la nivelul înalt creat de comisie se vor discuta multe lucruri. Activitatea lui va fi complementară cu cea a acestui forum, deci vom continua discuțiile și la anul uh, vom vedea un, cum va sta situația. Vă mulțumesc! Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul, care au luat parte la dezbatere. Acum uh, concluziile și ultimele mele observații. Îmi mulțumesc încă o dată viceministrului economiei din Lituania, care s-a aflat uh, alături de noi în această dupămasă, um, ca, uh, ca reprezentantă a președinției. Știu că și prim-ministrii președinții și prim-ministrii vor discuta aceste lucruri la Consiliul European. Uh, acum v-aș invita uh, să ne prezentați concluziile dumneavoastră din această dupămasă. Mulțumesc, domnule Harbour. Stimată doamnă Corața Bild, stimați eurodeputați, stimați uh, agenți economici interesați, a fost o onoare pentru mine să fiu invitată la acest eveniment. Pentru președinția lituaniană a Consiliului European este foarte important să avem posibilitatea să participăm la această primă masă rotundă pentru uh, piața unică pentru comerțul cu amănuntul, care urmează rezoluției Parlamentului de pe 5 iulie 2011. Stimați participanți, acum aș dori să profit ocazia oferită de Parlament de a vorbi în lituaniană. pirmoji mažmeninės priekybos rinkos apskritojo. Această masă rotundă privind comerțul cu amănuntul este organizată într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să iasă din criză. Cei care fac politici și alți actori încearcă să revină la o creștere durabilă, care este la fel de necesară ca și stabilitatea financiară. Sectorul comerțului cu amănuntul reprezintă peste 15% din locurile de muncă din Uniunea Europeană. Dar, în timpul crizei, acest sector a devenit foarte vulnerabil. Sectorul comerțului cu amănuntul a fost afectat tare de criză și în Lituania și în ultimii patru ani cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul a scăzut cu 23% în 2010 față de 2008. Nivelul ocupării în sector a căzut și el semnificativ, a scăzut și el semnificativ. Îmi dau seama că și alte state membre s-au confruntat cu probleme similare. Aș dori să felicit Parlamentul European pentru eforturile sale. Doresc să o felicit și pe doamna Corața Bild, care se ocupă de acest domeniu și doresc să mulțumesc domnului De Jong, care face să avanseze dezbaterea politică în acest domeniu. Atenția privită de sectorul comerțului cu amănuntul de la instituțiile europene în cooperare cu actorii interesați, trebuie să ne ajute să ne asigurăm că acest sector continuă să fie o sursă de creștere și de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Mă bucur de calitatea excelentă a dezbaterii noastre de astăzi. Și nu e o întâmplare faptul că am menționat că munca noastră comună a tuturor instituțiilor europene este foarte importantă în acest sens. Președinția lituaniană va promova inițiative pentru ca piața unică să fie um, în vârful actualității uh, programelor noastre de creare, de creștere economică și de locuri de muncă. În această dimineață, la Consiliul pentru Competitivitate, am avut o dezbatere politică în legătură cu competitivitatea IMM-urilor în Europa. Am întrebat ministrii ce măsuri concrete pot fi luate pentru a scăpa de obligațiile disproporționate. S-au avansat multe idei și sper că aceste idei vor uh, face parte din concluziile pentru piața unică uh, ale Consiliului de Competitivitate din luna decembrie. După cum știți, IMM-urile reprezintă peste 90% din firmele din sectorul comerțului comun, și doar 8% din IMM-urile din Uniunea Europeană fac comerț transfrontalier. Și tocmai acolo e mai multă nevoie de piața unică. Nu trebuie să privim IMM-urile în contrast cu companiile mari. Trebuie să le asigurăm condițiile necesare pentru a face comerț transfrontalier pentru a face comerț în alte țări, așa cum o fac la ele acasă. Trebuie să le promovăm și cooperarea între ele. De aceea, președinția lituaniană dorește să îmbunătățească una funcționare a pieței unice. Vom continua dezbaterile legătură cu aplicarea regulilor pieței unice și o mai bună armonizare a legislației precum și aplicarea principiului recunoașterii reciproce între statele membre. Sectorul comerțului cu amănuntul merită o atenție deosebită. Și vom încerca uh, să ca discuțiile noastre legătură cu acest sector să se regăsească în concluziile Consiliului din decembrie îndepărtarea barierelor în libertatea de stabilire și de a oferi servicii sunt importante. Ele trebuie să devină aspecte importante în care se regăsească în concluziile Consiliului. Aș dori să menționez și inițiativa Comisiei Europene în ceea ce privește grupul de lucru la nivel înalt privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănântul. Recomandările acestui grup pot fi contribuții enorme la îmbunătățirea pieței cu amănuntul. Activitatea Parlamentului European în aplicarea directivei serviciilor și mă gândesc aici la raportul doamnei Corața Bild sau în legătură cu punerea în aplicare inițiativei privind uh, planul de acțiune pentru comerțul cu amănuntul domnului De Jong vor contribui de asemenea la dezbaterea din Consiliu din decembrie. Buna funcționare a pieței unice trebuie să fie uh, însoțită de un parteneriat deschis, uh, bazat pe încredere între toți actorii. Mă bucur că aud astăzi că 450 de întreprinderi au semnat, au, uh, s-au înscris în inițiativa voluntară privind uh, practicile comerciale corecte în comerțul cu amănuntul. Acest lucru arată că actorii interesați își dau seama că lucrurile trebuie rezolvate urgent și sunt gata să-și asume responsabilitățile. Trebuie să profităm de ocazie, de, de uh, elanul creat și sper că inițiativa va uh, atrage mult mai mulți alți uh, operatori printre semnatarii săi. Încurajăm companiile să adere la acest acord voluntar și sperăm că vor atinge cele mai bune rezultate. Doresc să mulțumesc încă o dată Comisiei IMCO pentru organizarea acestui eveniment, la care s-au promovat multe idei interesante, dar am auzit și încurajări și optimism din sectorul uh, comerțului în detail. Mulțumesc! Well, thank you very much indeed, Minister. And, um, uh, and Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Mulțumesc uh, foarte mult și pentru faptul că ați făcut o punte între activitatea noastră în această comisie și uh, pachetul pe comerțul cu amănuntul. Și aici sperăm că vom beneficia și de asistența dumneavoastră, în special în ceea ce privește pachetul cu privire la supravegherea uh, pieței Unul din lucrurile care ar fi trebuit să le mai fac a fost să dau și ocazia vorbitorilor din ultimul panel să uh, vorbească în încheiere. Așadar, uh, aveți ocazia acum să faceți câteva comentarii, iar pe final, doamna Ana Maria Corața Bild, care a colaborat foarte strâns cu noi, va încheia uh, lista vorbitorilor. Vă propun așadar să încheiem cu niște intervenții foarte scurte, începând cu domnul Ribera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să subliniez un lucru cu privire la aplicare. Pentru că asta se pare că e problema. Statele membre găsesc soluții diferite în abordarea acestei probleme. Însă, ce am văzut în Clubul pentru guvernanță, dar și în alte discuții, este că aplicarea la nivel comunitar nu prea e compatibilă cu această inițiativă voluntară. Eu cred că negocierile pe care le-am avut, am fost cu toții de acord că disputele trebuie abordate la nivel național. De aceea, acum încercăm să încurajăm crearea de platforme naționale, astfel încât uh, dimensiunea comunitară să se păstreze doar pentru acele cazuri unde apare această caracteristică transfrontalieră sau dacă nu există o soluție la nivel național pentru chestiunea ridicată în în discuții la nivel național. Pentru mine e greu de înțeles, ca de pildă atunci când um, colegul din Spania spune că în Spania am găsit o soluție, în Regatul Unit am găsit o soluție, prea bine, dar de ce atunci să mai adăugăm încă un nivel de legislație comunitară, în plus? În ce scop? Asta mi-e greu să înțeleg. Intervenție fără microfon a vorbitorului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și să adaug ceva la cele spuse de colegul meu adinaori, și anume că, într-adevăr, felul în care evoluează lucrurile în materie de relații comerciale uh, ține mai degrabă de o stare de spirit, o, ține mai degrabă de cultură. Și cred eu că, prin inițiativa ce a fost lansată, lucrurile încep să se miște. Dar, în același timp, și cred că acest lucru a fost spus și nu trebuie să-l pierdem de vedere, vom avea nevoie de timp pentru ca aceste diferite opțiuni să poată, într-adevăr, în mod veritabil, să uh, se transpună în practicile curente ale tuturor actorilor, pentru că unii, într-adevăr, se află în avangardă uh, comparativ cu alții, însă, evident, unii sunt în urmă. Deci, nu trebuie să punem sub semnul îndoielii, sub semnul întrebării capacitățile fiecăruia, ci mai degrabă să acordăm timpul necesar pentru ca aceste lucruri să poată fi digerate și implementate. Yes, and we may come for a refresher, <coughs> refresher at the Ocean University. Or... Poate că venim așa pentru un uh, curs uh, de formare continuă la Universitatea Ocean. Domnul Peseana, pe final. Mulțumesc. Cred că trebuie să răspund și eu ca și colegul meu, Cristian. Nu vrem să deranjăm anumite sentimente cu afirmațiile noastre, dar în calitatea mea de secretar general la Coceca de peste șapte ani, vă pot spune că este, de fapt, semnul cel mai clar de schimbare a unei păreri a președinției. Și cred că știu, știi despre ce vorbesc, Cristian. La început am uh, susținut uh, foarte mult această inițiativă comună și am recomandat uh, prezidiului meu să aprobe inițiativa, dar nu a fost aprobată, îmi pare rău. Deci, practic, la nivel de... Aici am... a fost un mic eșec al meu. Și apoi am zis că poate e bine să mai acordăm timp șase luni până în decembrie, așa cum a spus și Roxanne Feller. Uh, pe bună dreptate. Și trebuie să vă spun că la întâlnirea noastră de prezidiu din decembrie am asistat la o sugiere cu 180% a prezidiului meu, din partea tuturor membrilor aproape. Deci, concluzia este că timpul acordat a făcut ca concluziile din iunie 2012 și tu, Cristian, știi că ai fost la discuții a, a, nu au fost aprobate atunci unanimitate și sancțiunile erau o problemă. Mi s-a spus foarte clar de către secretarul general că acestea sunt cele două probleme care nu sunt rezolvate. Și mai clar chiar nici nu pot să formulez lucrurile. Totuși, pe noi ne interesează să funcționeze aceste lucruri, însă nu în manieră rigidă. Dar dați-mi o alternativă pe care să o prezint. Și Cristian, tu știi foarte bine. Știm că pe lanțul acesta de uh, aprovizionare, cu toții trebuie să profite. Însă rezultatele se lasă așteptate. De asemenea, mai avem de discutat și cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu colegii dumneavoastră și cu ceilalți actori interesați. Pentru că lucrurile nu funcționează așa cum ne-am fi dorit noi. Cred că ne aflăm în cadrul unui proces. Iată aspectul uh, important. A fost uh, o experiență interesantă pentru noi, în uh, special Ana Maria a fost implicată. Și cu intervenția dânsei vom și încheia întâlnirea noastră. Mulțumesc foarte mult! Iată că am avut o dezbatere animată pe fond cu exemple concrete din partea dumneavoastră, operatorilor pe piața uh, cu amănuntul. Am luat o grămadă de notițe pe care le vom transmite mai departe colegilor noștri. Nu sunt în măsură acum, dat fiind faptul că e deja târziu, să răspund la toate chestiunile ridicate în discuție, dar în ceea ce privește practicile loiale, ne-am angajat împreună cu Comisia și cu președinția și cu statele membre să atingem rezultatele dorite. Și o chestiune cu privire la această platformă este că și faptul că dumneavoastră vă aflați în această după-amiază aici, împreună cu poate două dintre supermarketurile cele mai importante din uh, Europa și cu toate celelalte organizații implicate și discutați aceste lucruri în mod deschis, într-o dezbatere publică, într-o instituție care este în serviciul dumneavoastră, cred că constituie deja o parte a soluției. Nu este rezultatul final, dar face parte din soluție și aș dori să vă invit călduros să continuați negocierile. Înțelegem faptul că chestiunea anonimității și sancțiunilor este importantă pentru membrii dumneavoastră. Și știu că riscul de a pierde uh, cifră de afaceri este unul foarte uh, real Poate că n-ar trebui să mai gândim în categoriile astea de mic și mare, să nu-i mai demonizăm pe cei mari și uh, să-i favorizăm pe cei mici. Haideți să avansăm. Am senzația că unii dintre noi se pierd, uh, se tem să piardă ceva din afacere. Dar în piața internă am trecut de nivelul de principii și am ajuns la măsuri de implementare. Și m-am bucurat să aud că lucrurile se întâmplă de fapt, nu numai la Bruxelles dar și în viața reală, în statele membre, că lucrurile încep să plece de la Bruxelles către uh, furnizor, către cei care fac achizițiile. Unul dintre colegii noștri nu este prezent astăzi aici pentru că oferă cursuri de formare pentru Uh, cei care se ocupă de achiziții pe lanțul de furnizare. Lucrurile astea nu se întâmplau acum uh, câțiva ani. Sigur că mai e drum de parcurs, dar totuși haideți să admitem că uh, s-a făcut deja ceva. Nu cred că un sistem care a fost implementat în Regatul Unit cu un mediator ar putea fi preluat ca atare și în alte state membre. Credem că e bine să ne uităm ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Iată ce face și Comisia împreună și cu organizațiile dumneavoastră. Și să dăm acestei platforme o șansă cu parte de monitorizare, evaluare, cu o structură guvernamentală și Uh, supravegherea de către o o structură uh, superioară. Și instituțiile vă asigură că stau la dispoziția dumneavoastră. Și sigur că atunci când vom face o reevaluare putem vedea cum funcționează lucrurile și noi ne angajăm împreună cu statele membre și Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, că ați rămas uh, toată după amiază. Cred că e un semn al angajamentului președinției și din partea Consiliului Concurenței pentru faptul că vrem să vă acordăm această oportunitate de a vedea dacă funcționează sau nu și Rodrigo presiunile politice sunt foarte puternice de a acționa, de a veni cu un plus de corectitudine în lanțul de aprovizionare. E nevoie, sigur, de timp de a schimba mentalități, dar companiile nu au timp să dea acum faliment și apoi să-și revină. Iată, deci, că trebuie să fie o înțelegere reciprocă în dialog și, așa cum spunea Roxana, și noi vom fi prezenți și vom veghea. Atât, domnule președinte, dar mai permiteți-mi să mai răspund la câteva chestiuni. În ceea ce privește întrebarea colegei Rule pentru durabilitate, n-am avut timp să organizăm o masă rotundă încă. Deșeurile alimentare sunt o temă predilectă a mea, știe toată lumea. Și există platforme unde inițiative voluntare a operatorilor de pe lanțul de aprovizionare iată, dau rezultate. Iată și pe eficiența energetică. Și în același context și în ceea ce privește reducerea emisiilor, precum și alte inițiative pentru reducerea deșeurilor. Sper că au înțelegere și interpreții. Spune vorbitoare problema de acces pentru consumatori, consumatorii care trăiesc în orașe, dar și cei din zone îndepărtate, este o chestiune uh, care ne o preocupă. Credem că cea mai bună modalitate de a proteja magazinele mici ale da o, este de a le da ocazia să concureze, nu prin măsuri protecționiste, ci prin deschiderea uh, piețelor. Credem că mai multă concurență și mai nu mai mult protecționism este soluția salvatoare și în timpul crizei. Sunt raportare și pe implementarea directivei privind serviciile și am văzut în raportul votat de Parlament că suntem împotriva testului nevoilor economice. Nu pentru că nu ne-ar interesa subsidiaritatea, pentru că planificarea urbană este o competență exclusivă a autorităților uh, locale, dar <clears throat> nu se poate să permitem închiderea piețelor vis-a-vis -vis de uh, companii din alte state membre. Deci acest instrument a fost folosit uh, în uh, mod discriminatoriu, nu pentru a proteja mediul și asta în foarte multe situații. Și de aceea am rugat statele membre să implementeze și directiva cu privire la servicii pe deplin atunci când este vorba de accesul pe piață cu condiții egale pentru companiile din alte state membre. Domnule președinte, Aștept cu interes continuarea colaborării cu toată lumea. Cred că este o bună modalitate pentru comisia noastră de a colabora și cu operatorii de pe piața internă și nu de a discuta doar între noi și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat astăzi și uh, pe, pe Twitter și să mulțumesc și celor care ne-au ascultat de acasă. Well, um, I'd like... Oh. Eu aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați alăturat nouă. Mulțumesc celor care ne-au urmărit online. Sper că am primit câteva contribuții online. Sper că sunteți de acord cu mine și anume că Twitter-ul a adăugat interes în această ocazie. N-am urmărit uh, uh, exact ce spuneau unii și alții, dar am văzut nivelul interesului și mulțumesc echipei care ne-a ajutat uh, să punem toate aceste lucruri pe Twitter, mai ales rica și echipei de presă. Vă mulțumesc pentru idee. Ana Maria, sunt de acord cu tine că este o inițiativă excelentă această masă rotundă care abordează un aspect al pieței interne uh, care vizează pe consumatori și data viitoare trebuie să invităm mai mulți consumatori, chiar dacă de data aceasta am ținut cont de interesele consumatorilor, dar este important să vedem care este reacția consumatorilor. care sunt obiceiurile lor când își fac cumpărăturile și așa mai departe. Sunt lucruri de interesante pentru noi. Doresc să mulțumesc lui Claire și echipei sale pentru că au uh, produs o serie de documente interesante, originale, care ne pot da și nouă idei bune, mai ales în domeniul comerțului electronic. Și să nu uităm rezoluția Parlamentului în legătură cu piața unică digitală rezoluție votată cu majoritate foarte largă în iunie și transmisă summitului pe probleme economice de luna viitoare, în care se va discuta despre piața unică digitală și comunicarea privind piața unică. Și sperăm uh, să ne aducem deci noi contribuția la discuție din Consiliu. Sperăm că vă rămâne în contact cu noi. Uh, aveți copii ale buletinului nostru informativ pe care le puteți lua cu dumneavoastră. Dacă nu te, sunteți pe lista noastră de e-mail-uri, vom putea, dacă ne vă da e ul dumneavoastră, vă trimitem acest buletin informativ în mod regulat. Sper că vom lucra împreună pentru a face piața unică să angajeze în interesul economiei europene, uh, ocupării și al consumatorilor. Și spun acest lucru și producătorilor, pentru că este un privilegiu pentru noi faptul că producătorii sunt reprezentați aici. Nu ne întâlnim suficient de des. Nu este responsabilitatea noastră, dar știu că colegii noștri de la Agri uh, se întâlnesc cu dumneavoastră. Președintele mulțumește și interpreților pentru timpul oferit în plus. Și uh, la revedere!